Good afternoon, everybody. If you could uh, make... Bună ziua tuturor! Vă rugăm să vă așezați pentru a putea începe reuniunea. Știu că e o reuniune extraordinar de interesantă, știu că vă place să vă întâlniți unii cu ceilalți, dar vă rog să vă așezați cât se poate de repede.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 Consiliul Ecofin are loc uh, exact în acest moment uh, și primim mereu uh, informații noi în legătură cu durata acestui Consiliu. Doamna Salgado este președinta Consiliului Ecofin și, din păcate, nu poate să fie în două locuri în același timp, însă am fost anunțați că vine înspre Parlament în curând. Oricum, bun venit la această reuniune am impresia că este audierea noastră anuală cu parlamentele naționale, care a fost lansată în mandatele uh, anterioare. Am uh, prezidat și eu câteva asemenea reuniuni anuale. Știm că aici sunt reprezentate toate statele membre de parlamentele nord-naționale și de asemenea sunt uh, și uh, membri ai Comisiei ECON din Parlamentul European acesta este momentul oportun pentru a ne întâlni și a discuta strategia uh, post-criză pentru uh, creștere și uh, ocuparea forței de muncă. Pur și simplu cred că nu există niciun stat care să spună că nu se confruntă cu provocări din acest punct de vedere în acest moment, de aceea consider că acest moment este cel mai bun pentru a schimba părări în legătură cu modul în care putem face față tuturor provocărilor. S-a făcut deja o uh, propunere pentru o nouă strategie legată de aceste aspecte în uh, Uniunea Europeană. Se numește Europa 2020, care va apărea pe agenda uh, Consiliului uh, de săptămâna viitoare. Deci, din nou, aceasta este o bună ocazie pentru noi, pentru a. Um, vedea ce se va putea discuta la reuniunea de săptămâna viitoare și cum uh, vor arăta în viitor uh, aspectele strategiei Europa 2020. Astăzi vom discuta mai întâi ce trebuie făcut la nivel european și la nivel național în ceea ce privește reformele economice, iar apoi uh, mâine vom continua această dezbatere și vom uh, încerca să privim lucrurile dintr-o perspectivă globală. Aș dori de asemenea să profit de această ocazie pentru a saluta prezența uh, domnului uh, Jordi Villajoana, care este omologul meu din uh, Senatul spaniol. Dânsul se află astăzi aici, reprezentând țara aflată la președinția Uniunii Europene. Și probabil dânsul va dori să ne adreseze câteva cuvinte în câteva minute. Uh, vom avea câțiva vorbitori uh, astăzi, pe doamna uh, Elena Salgado, atunci când dânsa va sosi, domnul Oli Ren, comisarul european pentru afaceri economice și monetare, domnul Jürgen Stark, care este membru al Comitetului de Conducere al Băncii Centrale Europene, care ne va vorbi despre redresarea economică și strategiile de ieșire din criză, și apoi mai târziu domnul Jean Pisani Ferry, director al Bruegel. Dânsul ni se va alătura mai târziu târziu. Acum uh, mă întorc spre uh, copreședintele acestei ședințe, domnul Jordi uh, Vila Ioana, pentru a adresa cuvântul dacă dorește să ne spune câteva vorbe. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor! Mai întâi aș dori să mulțumesc doamnei președinte pentru această ocazie de a împărtăși cu dumneavoastră Uh, prezența la această reuniune, care mie mi se pare una foarte importantă. Aș dori să mulțumesc uh, tuturor celor care au depus eforturi pentru organizarea acestei reuniuni. Mi se pare că e chiar momentul ca o astfel de reuniune să aibă loc în Parlamentul uh, European. Se pare că anul 2010 va fi anul începutului redresării economice. Experții afirmă de asemenea că această redresare va fi una înceată, lentă, destul uh, de dificilă și motorul economiei noastre se pare uh, nu beneficiază de combustibilul de care are nevoie. Și aceasta pentru că trebuie să limităm cheltuielile uh, publice, o cerință absolut necesară. Având în vedere faptul că nu prea avem uh, combustibil, uh, mai întâmpinăm și alte limitări. În Spania vorbim despre îndatorarea uh, gospodăriilor, a familiilor și despre îndatorarea companiilor, care pune piedici atunci când vine vorba despre investiție. De asemenea, există și îndatorări ale sectorului financiar care impune limitări când vine vorba despre fluxul de capital. Și există de asemenea și limite legate de exporturile noastre. Deci uh, redresarea va fi una destul de slabă și de accidentată, pentru că uh, vom întâmpina multe obstacole. Vor exista rate uh, de creștere diferite de la un stat la altul. Uh, iar în uh, țările noastre nu va exista un nivel egal uh, de uh, redresare. Nu ne vom reveni din această criză cu același ritm între state sau în cadrul aceluiași stat. Prin urmare, avem de-a face cu un model inegal Prin urmare, trebuie să vedem ce tip de strategie ar trebui să găsim cu toții pentru a putea ajunge la o creștere mai stabilă și pentru a ne asigura că această creștere aduce cu sine locuri de muncă. În anumite state, costurile au fost uh, semnificative din perspectiva șomajului și cel mai bine ar fi să existe cât se poate de multe locuri de muncă. Și cu aceasta închei uh, introducerea mea și sper să avem o discuție fructuoasă și un schimb de opinii extrem de util. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Eu mă aflu acum uh, în uh, o situație dificilă, rugând un vorbitorii să vorbească cât de mult, pentru că o așteptăm pe doamna Salgado. Prin urmare, cum dânsa este primul nostru vorbitor, mai așteptăm, și aș dori să vă spun până atunci cum trebuie să faceți pentru a putea primi atenție. Planul este următorul, să îi ascultăm întâi pe primii trei vorbitori, după aceea să uh, se adreseze Uh, întrebări și comentarii uh, de către membrii Parlamentului Național sau membrii Parlamentului European. Uh, pur și simplu trebuie să ridicați mâna sau cartela pe care o aveți, iar asistentul meu vă va nota numele, după care din când în când eu voi verifica lista celor care doresc să intervine. Și probabil vom grupa întrebările, luăm mai multe odată, după care ne întoarcem la vorbitorii noștri pentru că aceștia să poată să dea da răspunsuri și facem asta până ne epuizăm și noi și ei. După care trecem la runda următoare. Cred că acum mai avem uh, câteva minute la dispoziție. Dumneavoastră doriți să interveniți? Da, doamnă președinte. Se pare că nu există interpretare uh, în malteză. Există vreo problemă cu interpretarea din acest punct de vedere astăzi? Vom verifica această situație. Da, mi se spune că nu putem să oferim interpretare în toate limbile în această sală. Uh, prin urmare, îmi pare rău, însă malteza nu este disponibilă astăzi și sper că nu vă va crea uh, multe inconveniente acest uh, fapt. Dar nu e vorba de mine, e mai degrabă vorba despre invitații noștri din Malta. Da, e adevărat, e o problemă în care ne confruntăm, mereu spune doamna președinte, nu ă, toate sele permit interpretare în toate limbile. Dar ă, în rest, cred că avem ă, toate limbile. Din păcate am impresia că mai trebuie să vorbim unii cu ceilalți pentru încă câteva minute. Doriți și dumneavoastră să spuneți câteva cuvinte? Domnul Campa, uh, secretar de stat uh, pentru Ministerul Economiei din Spania, este uh, aici și va lua câteva cuvinte înainte să vină doamna Salgado. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori eh, doar să eh, cer scuze pentru eh, doamna vicepreședinte care ar fi trebuit să ni se alăture deja, dar o văd că intră în sală, e deja aici. Dânsa vine de la prânz, un prânz cu miniștrii ECOFIN și cu președinția Consiliului Europene în legătură cu niște subiecte uh, de mare importanță, de aceea dânsa a fost întârziată puțin, dar mă gândesc că va fi foarte încântată să vi se uh, adreseze. Mulțumesc! Iată că suntem în formațiune completă. Cred că ați ajuns aici în timp record de la Ecofin. Bine ați venit, vă spun cu căldură și uh, vă rog să treceți direct la prezentare dacă ați reușit să vă trageți uh, sufletul. Mulțumesc uh, mult, domnule Bauls. Spune doamna Salgado, îmi pare rău pentru întârziere. Voi vorbi uh, de acum încolo în limba spaniolă. Îmi face deosebită plăcere să vin uh, la această sesiune a dezbaterii interparlamentare organizate la Parlamentul European. Voi începe intervenția mea prin a vă ura o după-amiază plăcută. Deputații statelor membre, împreună cu uh, eurodeputații omologilor la nivel european, participă împreună la această dezbatere, lucru care reflectă foarte bine spiritul de cooperare care există și care trebuie să existe între reprezentanții politici ai diferitelor sfere de guvernământ. Recenta criză economică din care abia începem să ieșim, din fericire, deși acest lucru se petrece mult mai încet decât am fi dorit, a demonstrat că este necesar să îmbunătățim politicile noastre economice la nivel european. Trebuie pentru acest lucru să subliniem interesele comunitare și să le aliniem la interesele naționale. Trebuie ca cele două să convergă. Ocazii precum această dezbatere pot cu siguranță să ajute la realizarea acestui obiectiv. Această dezbatere interparlamentară care s-a consolidat de-a lungul timpului reprezintă, fără îndoială, încă o cărămidă, încă un pas făcut uh, înainte în ceea ce privește rolul rezervat Parlamentului European și Parlamentului, Parlamentelor Naționale. Avem acum mai multă transparență și se acordă mai multă legitimitate deciziilor luate la nivel comunitar. În cadrul post-crizei, cred că sunt câteva elemente care ne necesită atenție deosebită. În primul rând, pregătim acum o nouă strategie de dezvoltare pe următorii 10 ani, până în 2020. Modernizăm arhitectura financiară internațională, care trebuie să permită consolidarea cooperării și supravegherii pentru a evita alt fel de crize similare cu aceasta prin care încă mai trecem. Mă voi concentra acum pe primul dintre aceste elemente. Noua strategie pe termen mediu și lung pentru Europa reprezintă una dintre chestiunile cele mai importante, aspectele cele mai importante ale programului european. Este vorba de temele cele mai importante de care se va ocupa președinția spaniolă Știm deja, am recunoscut cu toții, că această strategie de ieșire din criză nu trebuie să se concentreze doar pe retragerea stimulentelor fiscale și financiare care au permis să evităm o prăbușire economică. Trebuie ca prin această ieșire de uh, criză să ne concentrăm și asupra elementelor care permit creșterea durabilă a economiilor noastre. Deci, în general, trebuie să stimulăm o economie de calitate. Aceasta este una dintre cele mai bune garanții care permit ca strategiile noastre de ieșire din criză să fie pe termen lung, să fie de durată și eficiente. Această strategie uh, Până în 2020, pentru creștere, dezvoltare și ocuparea forței de muncă, trebuie să umple lacunele care au fost descoperite în cadrul crizei prin care am trecut. Și mă gândesc în special la lacunele din coordonarea politicilor economice și lacunele dintre statele membre și dintre regiunile geografice. Trebuie să stabilim foarte clar un număr de priorități în cadrul reformelor structurale și de asemenea trebuie să vedem care este sistemul de guvernare sau de guvernanță, de gestionare pe care trebuie să-l înființăm pentru a face față provocărilor din anii următori. Președinția spaniolă a lucrat mână-mână cu Comisia, dar și cu noua președinție permanentă a Consiliului European. Schimbările instituționale au redus în mod evident termenele pe care trebuie să le respectăm pentru înființarea acestei noi strategii, însă scopul pe care l-am convenit cu toții este să ajungem la un acord de compromis în, pe durata primului trim, trimestru, semestru. Sperăm deja ca în luna martie să ne punem de acord în privința mai multor elemente esențiale. În la Consiliul din martie vom avea o reacție la comunicarea Comisiei. Consiliul va încerca să ajungă la un acord în ceea ce privește noile priorități economice din noua strategie și referitor la schema generală de guvernare pe care dorim să o pregătim, având în vedere termenele foarte uh, apropiate și timpul foarte scurt la dispoziție dintre comunicarea Comisiei și Consiliul din martie am uh, stabilit să se adopte deja câteva concluzii în cadrul ecofinului de astăzi. Este clar că diferitele grupuri ale Consiliului vor continua schimbul de opinii în domeniile lor de competențe și vor transmite prin uh, Consiliul de Afaceri Generale toate aceste concluzii ale dezbaterilor către Consiliul European. Ministrul de Ministri de Economie și de Finanțe mi-au spus astăzi că suntem cu toții uh, conștienți că ni se oferă o mare oportunitate astăzi. Astfel uh, putem pune bazele unor schimbări. Criza a arătat că este important să facem demersuri coordonate și că trebuie să avem o strategie comună vizibilă. Comunicarea acestei strategii și faptul că ea trebuie să fie cunoscută cetățenilor reprezintă un element foarte important de care trebuie să ținem cont în acest exercițiu. Trebuie să ne coordonăm și să profităm de sinergiile dintre inițiativele statelor membre și inițiativele europene. Această nouă strategie va încerca să definească cu prioritate domeniile asupra cărora merită să ne aplecăm și pentru fiecare dintre aceste domenii se vor crea instrumente de creștere și pentru crearea locurilor de muncă. Vom avea așadar o strategie mai simplă și mai bine orientată și sper că vom putea găsi un consens pentru a avea toate instrumentele de care avem nevoie pentru a ne atinge obiectivele financiare. Am ales un număr de priorități. Am încercat să ne asigurăm că punem la dispoziție și resursele necesare pentru acest lucru. Însă, nu putem anticipa rezultatul dezbaterilor viitoare în ceea ce privește perspectivele financiare. Sper că vom avea consens în ceea ce privește cele trei priorități esențiale pentru anii viitori. E vorba de priorități pe care le voi aminti aici și care sunt în conformitate cu uh, ce a prezentat președinția spaniolă. Capitalul uman, tehnologic și durabilitatea sunt aceste trei priorități. Și noi le considerăm elemente esențiale dacă vrem să uh, garantăm creșterea și locurile de muncă. Trebuie așadar să încercăm să avem poziții convergente din punctul de vedere al ministrilor de economie și uh, ai finanțelor, toate aceste obiective sunt, trebuie să fie nu doar justificate, dar și realiste și ambițioase în același timp. Este important să ne asigurăm că obiectivele comunitare și obiectivele naționale sunt coerente și convergente. trebuie ca asumarea acestor obiective să devină o realitate. Acest efort de coordonare trebuie să fie uh, vizibil, să se reflecte și în noul sistem de guvernare. Desigur, există un uh, grad înalt de interdependență între economii, ceea ce înseamnă că vom folosi instrumentele create prin tratat. Avem nevoie de un sistem care să responsabilizeze în mod mai concret și mai eficient țările și grupurile din cadrul Consiliului atunci când e vorba de luarea unor decizii. În ceea ce privește legătura dintre aspectele financiare și realitate, trebuie să nu uităm interdependența dintre micro și macroeconomie. avem în vedere ajunge la un consens și în ceea ce privește supravegherea. Noi dorim ca ea să fie ambițioasă și să nu aducă prejudiciu supravegherii din cadrul pactului de creștere și stabil, pentru creștere și stabilitate. Dar trebuie ca odată pentru totdeauna să depășim dezechilibrele financiare macroeconomice pentru a înființa o supraveghere mai atentă a tuturor reformelor care se fac. Scopul acestei supravegheri nu este de a slăbi pactul, ci de a aborda subiectele care nu fac încă domeniul unui sistem de supraveghere. În opinia noastră, extinderea supravegherii asupra unor domenii noi devine inevitabilă, așa cum a dovedit-o și criza. și analiza anumitor chestiuni tematice orizontale ar trebui să ducă la soluționarea acestei probleme. Însă pentru a găsi o astfel de soluție trebuie să reflectăm la sistemul de informații și de evaluare pe care l-am folosit până acum în contextul ECOFIN și trebuie să ne gândim și la calendarul, la programul intervențiilor noastre pentru a putea influența mai direct deciziile naționale. Cred că trebuie să înființăm un nou regim de responsabilități ale Consiliului. Și de asemenea trebuie să îi responsabilizăm pe uh, cei implicați. Nu doar Eurogrup și Ecofin uh, vor fi uh, nevoiți să înființeze o supraveghere mai eficiențe. Alături de ei, diferitele formațiuni ale Consiliului vor trebui să își asume răspunderea directă în ceea ce privește supravegherea tematică. Va trebui, vor trebui înființate mecanisme clare care să permită garantarea coerenței între diferitele dimensiuni ale supravegherii. În final, doresc să vă spun că reformele au ca scop consolidarea instrumentelor prevăzute prin tratat. Tratatul de la Lisabona prevede mai multe instrumente ce au ca scop uh, creșterea coordonării între țările din zona euro și coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene. Și cred că nu putem să pierdem această ocazie. Trebuie să prevedem o mai bună utilizare a un instrument esențial pentru coordonare a politicii economice și am aici uh, în vedere orientările generale în domeniul politicii economice. Trebuie să uh, avem recomandări utile, um, motivate, justificate și transparente. Trebuie să îmbunătățim și comunicarea noastră cu cetățenii. Comunicarea cu opinia publică este pentru noi unul dintre elementele esențiale, fundamentale, necesare succesului, însă va trebui ca obiectivele pe care noi le stabilim să fie pe înțelesul publicului și trebuie să putem uh, să îi tragem la răspundere pe cei care și-au asumat îndeplinirea acestor obiective. Sunt convinsă că miniștrii uh, economiei și finanțelor sunt conștienți uh, că această nouă strategie poate schimba fundamental modul nostru de lucru. Iar noi am demonstrat că suntem dispuși să cooperăm cu Consiliul European pentru a aduce ultimele schimbări la acest regim de guvernare și pentru a asigura realizarea celor două obiective principale, și anume creșterea durabilă și uh, crearea de locuri de muncă de calitate. Acest lucru va transforma Europa într-un centru al economiei, al inovării și al dezvoltării, ceea ce cred că va începe o nouă etapă în construcția noastră europeană. Mulțumesc, doamnă Bowles! Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Apreciez foarte mult uh, efortul pe care l-ați depus pentru a fi alături de noi astăzi. Îmi pare rău că nu puteți uh, sta mai mult împreună cu noi, dar uh, uneori trebuie să răspundem și obligațiilor din statele noastre membre și înțelegem acest lucru. Voi da acum cuvântul comisarului Oli Ren, comisarul european pentru afaceri economice și monetare, după care îi voi da cuvântul domnului Jürgen Stark. Sper că atât domnul comisar cât și domnul Stark vor face prezentări introductive mai scurte pentru a putea rămâne alături de noi mai mult timp pentru dezbatere. Domnule Ren, aveți cuvântul. Thank you, Sharon. Uh, madam. Mulțumesc, Sharon, doamnă președinte, stimați membri ai Parlamentului European și ai Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația adresată pentru a discuta acest subiect foarte important. Mă simt onorat să discut uh, situația economică din Europa în acest forum al uh, politicienilor aleși în mod democratic în Europa prezența cunoștinței și experienței din partea parlamentelor naționale și Parlamentului European creează o oportunitate unică pentru a avea o dezbatere bine informată. Știu ceea ce spun pentru că sunt fost membru al unui Parlament național și fost membru al Parlamentului European. După cum ați auzit deja, tocmai ne-am uh, întors de la Consiliul ECOFIN și de la întâlnirea de ieri a Eurogrupului, unde am avut o întâlnire de mai mult de 24 de ore și mă bucur că pot discuta uh, la cald aceste lucruri cu dumneavoastră după întâlnirea pe care am avut-o. În primul rând, situația globală din economia europeană. Este clar că criza economică și financiară a demonstrat că o continuare a creșterii economice din ultimele decenii nu poate să fie uh, luată ca atare. Da, același lucru se, uh, se referă și la, se poate spune și despre consolidarea finanțelor publice, care sunt necesare pentru dezvoltare. În ultimii doi ani, criza a uh, șters două decenii de consolidare a finanțelor publice în Europa lucrurile, din păcate, s-au schimbat. Uh, economia Uniunii Europene s-a schimbat și ea. Și majoritatea economiilor principale uh, resimt și ele acest impact care va fi unul de durată. În acest sens, nu este uh, vremea lucrurilor cum le cunoșteam înainte. A venit vremea să schimbăm politicile noastre pentru a promova uh, dezvoltarea și crearea de locuri de muncă. De aceea, mobilizarea factorilor care mobilizează dezvoltarea este principiul uh, care stă la baza strategiei Europa 2020. Pentru că Europa să creeze dezvoltare bunăstare și locuri de muncă, trebuie să găsească modalități de a îmbunătăți productivitatea. Și în strategia Europa 2020 vrem să avem o dezvoltare economică durabilă și creare de locuri de muncă durabilă. Trebuie să corectăm uh, slăbiciunile structurale din piețele noastre și din sectorul public și să îmbunătățim productivitatea investind în cunoaștere, inovare și educație. Voi lua doar două exemple din strategia UE 2020. În domeniul educației, unul dintre obiectivele principale este să creștem participarea școlară și în sistemul educațional. În momentul actual, sistemul școlar din Europa este supus unor presiuni majore. Educația trebuie să pregătească tinerii să uh, facă față schimbărilor de pe piață. Și profesorii trebuie să pre- pregătească elevii pentru uh, locuri de muncă ce nu au fost încă create și care folosesc tehnologii care nu au fost încă inventate. De aceea, investiția în capitalul uman va avea uh, va aduce câștiguri din punct de vedere al locurilor de muncă. Al doilea exemplu, trebuie să putem îmbunătăți productivitatea economiilor europene și în special noul sector inovator, noile sectoare inovatoare. Serviciile digitale și tehnologiile energetice sunt asemenea exemple ale noilor oportunități oferite de piață. Crearea unei piețe unice digitale poate să aducă beneficii concrete pentru consumatori și să le dea o alegere mai mare, precum și companiilor care pot să aibă acces la o piață mai largă cu un cost mai scăzut. Uniunea Europeană trebuie să aibă în vedere o armonizare mai mare în mai multe domenii care țin de comerțul și serviciile online. În propunerea Comisiei pentru Europa 2020 am stabilit cât un număr limitat de obiective care vor avea un impact clar asupra performanței economice europene. Am stabilit uh, rata de ocupare, cheltuielile pentru inovare și cercetare, participarea în educație și formare, Uh, obiective de energie și de climat și atenuarea sărăciei. Aceste obiective vor fi discutate și adaptate pentru a uh, se uh, preta situației fiecărui stat membru. Statele membre vor, ne vor, aceste obiective ne vor arăta cum vom evalua Uh, în domeniul dezvoltării și a locurilor de muncă. Ceea ce este important în aceste, uh, acești factori care mobilizează dezvoltarea este ca toate măsurile să fie implementate conform uh, principiilor de durabilitate în finanțele publice. În pregătirile pentru Europa 2020 am subliniat necesitatea de a construi strategia pe doi piloni, Trebuie să avem uh, o mobilizare a dezvoltării și a factorilor care creează ocupare și, în al doilea rând, trebuie o consolidare a finanțelor publice. Acești doi piloni formează baza propunerii comisiei. Doamnelor și domnilor, ultimele evoluții de pe economia europeană și din zona euro au demonstrat că este nevoie urgentă să consolidăm coordonarea politicilor economice și stabilitatea financiară în zona euro. Ieri, uh, Eurogrupul și astăzi Consiliul ECOFIN a susținut evaluarea Comisiei a situației din Grecia. Am audiat uh, atât un reprezentant al femeii cât și al Băncii Centrale Europene au uh, participat la această întâlnire. Grecia uh, acum uh, este pe cale de a-și îndeplini obiectivul de deficit bugetar de 4%, 4% pentru 2010. Uh, corectarea dezechilibrelor fiscale și uh, restaurarea competitivității este, uh, sunt lucruri esențiale pentru ca Grecia să își revină din punct de vedere economic. Cu toate acestea, nu am Uh, ieșit încă din tunel, pentru a spune așa. Stabilitatea financiară din zona euro a fost reafirmată ieri de Eurogrup. Statele membre s-au angajat să întreprindă acțiuni coordonate dacă va fi nevoie. Am identificat modalitățile, modalitățile tehnice pentru o decizie pentru o acțiune coordonată care poate să fie activată rapid în caz de nevoie. Comisia este pregătită să propună un cadru european pentru asistență coordonată și condițională, dacă va fi nevoie. Pe lângă gestionarea imediată a crizei, trebuie să vedem cum pot fi evitate asemenea situații în viitor. Criza Greciei și urmările sale au demonstrat necesitatea unei coordonări mai bune a politicii economice în zona euro. Această necesitate a fost recunoscută deja și are o bază juridică în Tratatul de la Lisabona. Noi pregătim propuneri pentru implementarea articolului 136 din acest tratat pentru ca acest articol să uh, vină să capete viață. Eu intenționez ca Comisia să facă o propunere de coordonare a politicilor economice înainte de jumătatea lunii aprilie. Ce înseamnă acest lucru? În primul rând, trebuie să împiedicăm deficitele publice nesustenabile. De aceea trebuie să fim să putem să monitorizăm politicile fix, fiscal, politi, politicile bugetare ale statelor membre ale zonei euro. Și trebuie să putem să uh, emitem recomandări mai stricte pentru aceste state membre. În plus, criza economică și financiară ne-a arătat că coordonarea politicii uh, nu poate să fie limitată doar la Uh, chestiuni fiscale, oricât de centrale ar fi acestea. Există și alte dezechilibre macroeconomice care pot să aibă consecințe grave pentru țările individuale și pentru zona euro și Uniunea Europeană. În special, o slabă competitivitate și uh, deficitele de cont curent asociate uh, se agravează, agravează efect, efectele negative ale deficitelor fiscale. De asemenea, surplusurile de cont curent în unele state membre pot să afecteze dezvoltarea în zona euro. Și acest lucru este valabil, în special atunci când avem nevoie de o consolidare fiscală rapidă în alte părți ale Europei. Doamna președinte, doamnelor și domnilor, voi încheia prin a spune că parlamentele euro- european și naționale au o importanță extrem de mare în implementarea agendei europene pentru dezvoltare și ocupare pentru ocupare sustenabilă în viitor. Aveți un rol cheie în pilotarea comici, politicilor economice și pentru a crea locuri de muncă în Europa. Parlamentele au un rol important în implementare în capacitatea lor de legislatori. Și multe din viitoarele politici care țin de politica Europa 2020 vor depinde de participarea și contribuția dumneavoastră faptul că trebuie să uh, căutăm ca uh, politicile de dezvoltare trebuie să fie urmate în același timp cu consolidarea fiscală necesită priorități clare. Și acest lucru se poate întâmpla doar în mod democratic cu susținerea parlamentelor și a cetățenilor. Eu sper că noi și Europa putem conta pe susținerea dumneavoastră și participarea dumneavoastră în transformarea strategiei Europa 2020 într-o strategie de succes. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Acum trecem la ultima prezentare deocamdată prezentarea domnului Jürgen Stark din partea Băncii Centrale Europene. Madam Chair, honorable members uh, of Parliament, uh, it's a... Mulțumesc mult, doamnă președinte. Stimați membri ai Parlamentului, este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi uh, aici, alături de dumneavoastră, pentru a vedea ce ne prezintă strategia Europa 2020. În următoarele minute mă voi axa pe uh, situația redresării economice și pe strategiile de ieșire din criză. Și voi începe prin a vă spune că din primăvara lui 2009 au existat uh, semne de stabilizare, semne de îmbunătățire a situației pe piețele financiare, dar și în economie în general. Primăvara lui uh, 2009 a îmbunătățit uh, condițiile uh, pe piața financiară, iar uh, creșterea economică a reînceput în anumite state, într-adevăr, într-un ritm destul de moderat. Însă aceste îmbunătățiri au rezultat în urma unor măsuri de sprijin pe care le-au luat guvernele și băncile centrale peste tot în lume. De asemenea, am văzut că au existat îmbunătățiri în ceea ce privește perspectiva economiei mondiale și și asta este din nou uh, o veste bună, însă deficitele sunt încă mari și reprezintă un risc pentru sectorul financiar. În uh, zona euro, uh, informațiile recente ne arată faptul că um, redresarea um, încă se desfășoară, dar în ceea ce privește um, sectorul privat, ei bine, aici există anumite probleme cu creșterea și de asemenea și cu investițiile, precum și cu uh, condițiile de pe uh, piața locurilor de muncă care vor duce la o scădere a putere, uh, puterii de consum. Oricum, statele vor înregistra o redresare inegală în um, anul 2010, uh, dar redresarea va fi uh, inegală și între sectoare, dar și în timp. În ceea ce uh, privește previziunile personalului BCE, care se aliniază previziunilor altor instituții, precum și Comisia precum Comisia Europeană, ei bine, se pare că 2010, în general, creșterea economică va fi de 1%, dar ea va fi accelerată în 2011. În ceea ce privește inflația și uh, prețurile, ei bine, uh, inflația a rămas scăzută în ultimele luni, uh, a rămas la 0,9% în februarie, iar perspectivele legate de inflație sunt în conformitate cu stabilitatea prețurilor. Ne așteptăm ca inflația să rămână la 1% în viitorul apropiat și aceasta datorită abundenței unor uh, resurse și datorită redresării moderate. Și asta, evident, se aliniază uh, previziunilor uh, existente. Perspectivele legate de stabilitatea prețurilor ei bine, în prezent nu ne arată presiuni legate de inflație și analizele noastre uh, de monitorizare au confirmat acest lucru uh, atunci când am analizat uh, inflația pe termen mediu. Cred că e important de reținut faptul că, per ansamblu, așteptările legate de inflație uh, rămân în conformitate cu scopul nostru de a păstra ratele de inflație uh, sub 2% uh, pe termen mediu. După cum bine știți, doamnelor și domnilor, am um, luat acțiuni ferme ca răspuns la criză am crescut presiunea legată de inflație în uh, contextul acestei uh, crize economice severe. Uh, BCE și-a redus ratele inflației la 1%, care ratele de dobândă la 1%, ceea ce o rată um, istorică pentru această instituție. Acest nivel scăzut uh, Uh, al ratelor de dobândă BC mi se pare unul adecvat. Uh, pe lângă că am scăzut aceste rate pentru a stimula condițiile financiare și pentru a facilita transmiterea uh, ratelor BCE către piețele financiare și către instituțiile bancare, Consiliul de uh, guvernare a introdus uh, un număr de uh, măsuri uh, care nu sunt neapărat standard, mai ales um, mă refer aici la anumite rate de dobândă fixe uh, și la um, scadențe de până la un an. Și așa am reușit să ne aliniem uh, datelor istorice pe care le aveam, pe care le-am uh, comparat cu alte uh, perioade istorice când uh, au fost scăzute ratele dobânzilor. Aceste măsuri extraordinare sunt importante pentru a asigura o îmbunătățire a condițiilor financiare și pentru a facilita uh, transmiterea uh, ratelor scăzute de dobândă. Însă, acestea nu vor uh, fi păstrate mai mult decât e necesar. Prin urmare, trebuie să considerăm, uh, luăm în considerare eliminarea treptată a acestora și am făcut acest lucru în decembrie anul trecut când am decis să începem cu o eliminare uh, treptată a acestor măsuri nestandard. Dar dacă aceste măsuri s-ar păstra uh, mult timp, uh, atunci uh, piețele financiare ar fi distorsionate și în același timp am transmite niște stimulente greșite. Din primăvara anului trecut, în lumina îmbunătăților pe piețele financiare, am decis în decembrie, cum vă spuneam, să începem o eliminare treptată a unor dintre aceste măsuri. mai mult, acum două săptămâni, am decis să uh, ne întoarcem la acțiunile obișnuite până la sfârșitul lui aprilie. Uh, Eurosistemul își va continua uh, activitatea obișnuită și va oferi sprijin lichid sistemului bancar din zona euro în condiții favorabile pe termen scurt pentru a refinanța operațiunile și vom face acest lucru până la jumătatea lui octombrie cel puțin. Deci pentru următoarele șase luni am decis să ne păstrăm um, principalele acțiuni obișnuite de finanțare. Acest lucru a fost stabilit uh, în octombrie 2008. Așadar, toate lichiditățile de care are nevoie sistemul bancar vor fi operite de Eurosystem și de uh, BCE la o rată uh, a dobânzii fixă. Practic vom încerca să continuăm și aici implementarea eliminării treptate a acestor măsuri ce vizează lichiditățile care nu mai sunt necesare. În acest uh, context, orientările pe termen mediu uh, sunt esențiale pentru a putea să ne îndeplinim acest mandat al BCE de a păstra stabile prețurile în zona euro. Și vă aduc aminte că eliminarea treptată a unor uh, măsuri care nu fac parte din standard evită riscurile de a destabiliza prețurile și așa Uh, acționăm în conformitate cu, cu mandatul uh, acordat BCE prin tratat. Așa vom uh, evita în același timp să ieșim prea repede, să eliminăm prea repede aceste măsuri și să destabilizăm astfel redresarea economică. Astăzi nu știm uh, cum va arăta situația normală post-criză. Nu știm uh, nici uh, cum va arăta proiectul cadrului operațional final de după criză. Cu toate acestea, atunci când vorbim despre punctul final al acestui proces de eliminare treptată, cadrul operațional care a prevalat înainte de începutul acestei crize economice în august 2007 2007 poate oferi um, un etalon bun, un punct de plecare bun. Dacă ajungem la acesta, optăm pentru acesta, doar uh, puțin uh, parametrici politici vor rămâne în picioare, uh, în principal procedura de licitație care va fi aplicată pentru principalele operațiuni de refinanțare. Și și acum haideți să discutăm pe scurt uh, încă câteva aspecte. Recent, uh, anumite voci au uh, argumentat că băncile centrale ar trebui să um, acționeze ca și gestionarea riscului prin organizarea cadrului lor de activitate, evitând um, evenimentele care ar putea să ducă la deflație. Și în acest cadru, um, de acțiune, băncile centrale ar trebui să-și relaxeze uh, țintele și scopurile uh, pentru uh, rate uh, de inflație uh, mai ridicate. Adică să avem în vedere o cifră de 4% pentru țintă a inflației și asta ar uh, lăsa puțin spațiu pentru politica monetară să reacționeze în voie în cazul în care există anumite situații adverse. Eu mă opun acestei abordări pentru că ea reprezenta o greșeală majoră și dați-mi voie să explic de ce. Uh, clar, uh, guvernele sugerează acest lucru pentru a putea să uh, facă față acumulării de datorie publică. Însă, dacă apelăm la băncile centrale pentru a ridica rata inflației permanent, ajungem la niște politici fiscale absolut nedurabile și aceasta în toate economiile avansate. Și uh, deasupra acestor uh, incertitudini și probleme financiare legate de uh, datoria publică, publicul larg ar pierde încrederea în capacitatea de puterea de cumpărare a banilor și consecințele ar putea fi grave. De asemenea, o inflație ridicată ridică incertitudini și pentru investitori și asta uh, presupune uh, rate ale um, uh, dobânzilor ridicate pe termen lung. Și dovezile pe care le avem confirmă faptul că acest lucru ar fi unul negativ. Așadar, stabilitatea financiară este subminată în acest context în două feluri. Mai întâi, printr-un răspuns prociclic, uh, adică să strângem bani în vremurile bune și apoi există o așteptare ca băncile centrale să protejeze uh, piețele uh, sau participanții la aceste piețe financiare, dar asta ar însemna o asumare mult prea, a unui risc mult prea mare. Creșterea prețurilor uh, a dus la o criză economică și mi se pare că acum am putea intra într-un al treilea um, uh, val de probleme uh, și anume o mare uh, datorie, îndatorare publică. Vor crește uh, nivelurile uh, dobânzilor, nivelurile de îndatorare și, cum spunea și Comisia uh, și domnul președinte uh, al Comisiei, atunci trebuie să evităm situațiile uh, care ar putea să ne ducă la o criză similară cu cea din anii 30. Orice întârziere ar avea anumite efecte negative pentru uh, bunăstarea economică și pentru credibilitate și încredere. Dați-mi voie să vă aduc aminte că uh, băncii centrale au o sarcină complicată în ceea ce privește uh, politica monetară uh, și așa s-ar putea ajunge la o ridicare a ratei inflației pe termen mediu și lung iar rate ridicate ale dobânzilor pe termen lung ar putea duce la o reducere a investițiilor. Uh, guvernele ar putea să ajungă să adopte măsuri discreționare pentru a salva situația economică, ori acest lucru nu e unul pozitiv. Cheltuiala fiscală ar putea um, să ne facă să ne gândim mai degrabă la niște economii um, în plus. Și așa subliniem importanța reducerii nivelului de îndatorare și necesitatea de a avea niște instrumente adecvate pentru a face față unor crize economice și financiare în viitor. În contextul uh, crizei economice și financiare, foarte multe state din zona euro vor trebui să se angajeze într-o consolidare fiscală ambițioasă pentru a putea să uh, schimbe această uh, cale uh, descendentă pe care se află, această tendință descendentă în care se află. Ar trebui să existe o consolidare anuală de 0,5% a PIB-ului și să ne întoarcem uh, rata îndatorării din zona euro de dinainte de criză. Însă, lipsa consolidării ar duce um, rata îndatorării la peste 100% până în 2015, la 220% până în 2020 și la 150% în 2026. Uh, în ceea ce privește um, solvabilitatea guvernelor și pozițiile fiscale uh, durabile în, uh, țar, în țările din zona euro, ei bine, guvernele trebuie să facă din consolidarea fiscală o prioritate majoră și să se angajeze într-o redresare economică imediată. Și aceasta, uh, conform recomandărilor ECOFIN, uh, ajungându-se la un deficit uh, de maxim 3% din PIB. Consolidarea trebuie să um, se păstreze pentru câțiva ani în mai multe state. Pactul de creștere și stabilitate oferă cadrul adecvat pentru coordonarea politicilor uh, de consolidare necesare și este absolut crucial ca toate guvernele să adere la aceste angajamente uh, conform pactului și, uh, de asemenea, trebuie să se susțină cadrele fiscale naționale. Situația din Grecia ne arată cât de important este să aplicăm uh, norme fiscale credibile și uh, trebuie învățată o lecție din ultimele evenimente și anume că e nevoie să consolidăm uh, normele fiscale în zona euro și să consolidăm aplicarea acestor norme fiscale. Și așa ajungem la ultimul punct al prezentării mele, nevoia de reformă structurală. Deja s-au spus multe de către domnul comisar și de către doamna președinte, însă aș dori să încadrez totul în următorul context context. Uh, creșterea economică sănătoasă ar putea să uh, reducă constrângerile fiscale într-o anumită măsură, reducând uh, dimensiunea datoriei existente îmbunătățind bugetele anuale și asta subliniază importanța creșterii economiilor noastre și a potențialului acestora. Majoritatea estimărilor sugerează că criza a scăzut uh, atât uh, nivelul cât și rata de creștere uh, în zona euro pentru potențiala redresare. Trebuie să reconsolidăm activitățile durabile și crearea locurilor de muncă. Politicile care consolidează competiția și inovația sunt necesare, absolut necesare, pentru a grăbi restructurarea și investițiile și pentru a crea noi oportunități de afaceri. Și aceasta ar putea um, uh, să contribuie la ajutorarea regiunilor care și-au pierdut competitivitatea din perspectiva prețurilor. Cel mai bine este să ne gândim în domeniul financiar la o mai bună uh, transparență și la politici uh, uh bancare mult mai uh, uh prudente. Economia globală dă semne de îmbunătățire continuă și în zona euro uh, suntem pe drumul cel bun, dar ne mișcăm într-un ritm moderat. moderat. Având în vedere nivelul actual al ratei dobânzilor BCE, uh, trebuie să continuăm uh, măsurile uh, legate de rate scăzute ale inflației. Primăvara lui 2009 a justificat anumite eliminări treptate a măsurilor care nu fac parte din standarde și aceste decizii luate atunci ne-au ajutat să evităm alte distorsiuni. Dar asta nu înseamnă că criza s-a sfârșit. Nu putem uh, să eliminăm uh, obstacolele pe toate Obstacolele care ne-au mai rămas, uh, ar putea să mai apară provocări de acum înainte și Grecia este un exemplu în acest sens. Așadar, băncile centrale trebuie să ofere o ancoră de stabilitate și încredere și orice încercare de a slăbi această ancoră ar reprezenta un pas în direcția greșită și vă mulțumesc acum pentru atenție. Uh, Mulțumesc foarte mult. După cum ați observat, uh, și uh, domnul comisar a trebuit să ne părăsească, a fost chemat în altă parte. Um, de obicei, e bine să avem această ședință în același timp în care se desfășoară și ecofinul, pentru că ministrii și comisarii sunt în oraș, însă, din păcate, ei nu pot sta cu noi prea mult. Putem acum să continuăm cu dezbaterea noastră, pentru că sunt uh, convinsă că va fi foarte interesant să ascultăm părerile colegilor noștri și îl voi ruga pe domnul Stark să răspundă la întrebările care au fost adresate direct și uh, mai este și domnul Sanaferi alături de noi care poate să răspundă și dânsul uh, la subiectele care îi se par interesante. We are still trying to collect names. I can tell you who I have got on the speaking list. Lista cu vorbitori este încă deschisă, pot să vă spun cine este pe listă. Până acum, de la Parlamentele Naționale, îmi cer scuze pentru pronunție, vorba de senatorul Tepovski, uh, senatorul Baltasari din Italia, domnul Angelo Ferrugia din Malta și doamna Karina Peterson din Letonia și din, de la Parlamentul European l avem pe uh, Marcia Magaro, Lambert Gold, Sid Lunar și Andy Polimater. Dacă mai dorește cineva să își adauge numele la lista de vorbitori, vă rog să îmi faceți semn. Circulă lista prin sală pentru că nu aud toate numele acum, îi voi da acum cuvântul senatorului Dorovski din Polonia. Doamnă președinte, domnilor și domnilor, în timpul recentei crize economice, Polonia s-a descurcat relativ bine, fiind singurul stat european care a înregistrat în 2009 creștere economică, deși acea creștere a fost semnificativ mai mică decât uh, în perioada premergătoare crizei. Am fost uh, norocoși pentru că am luat măsuri pentru a compensa efectele crizei financiare. Am crescut uh, garanțiile la depozitele bancare, am făcut economii în sectorul public, am mobilizat susținere, asistență pentru uh, plățile ipotecare, am uh, acordat IMM-urilor împrumuturi, am facilitat înființarea întreprinderilor, am uh, regularizat prețurile la energie, am uh, luat măsuri de promovare a creării locurilor de muncă, printre care și măsuri în interesul angajaților, cât și al angajatorilor. Și am făcut aceste lucruri prin lege. Ca rezultat, economia Poloniei este stabilă. Europa, Statele Unite, China, Japonia sunt nevoite să ia măsuri, însă Europa suferă de pe urma birocrației excesive care împiedică creșterea economică. Europa a impus de asemenea restricții uh, în ceea ce privește emisiile de CO2 și ale altor gaze cu efect de seră. Uh, aceste lucruri sunt foarte vizibile într-o țară precum Polonia, unde noi folosim cărbune ca sursa de energie. Acest lucru duce la costuri mai mari de producere a energiei în întreaga Europa. Aceste măsuri nu există în alte țări și, în consecință, concurența din partea celorlalte state este neloială și am văzut și în acest an care sunt efectele negative ale CO2-ului asupra crimei. Și cred că dacă sunt, sunt restricții, dacă există restricții, acestea trebuie să fie impuse uh, pe întreaga planetă. În Polonia, la stația energetică Belhatov, avem stocarea, o instalație de captare și stocare a carbonului, care reduce eficiența uh, fabricii stației cu 25%. Ardem mai mult cărbune și emitem mai multe gaze pentru a reuși să uh, băgăm în pământ carbonul și nu cred că pe termen lung acest proces este unul rentabil. Populația locală își face griji și în ceea ce privește posibilele daune pe care gazul îngropat îl poate aduce mediului, te poate aduce mediului. Trebuie să ținem cont uh, de mai multe lucruri, printre care și de păduri, când impunem restricții la emisia de CO2. În Polonia sunt uh, foarte multe zone care devin aride, nu sunt lucrate, nu sunt cultivate pentru că bezpieczna zdrowia. Dużo się mówi o pentru că nu, uh, nu, se, nu le cultivăm. Din cauza că nu considerăm că uh, organismele modificate genetic sunt sigure se spun prea puține lucruri despre alimentele dăunătoare, pentru că sunt multe alimente dăunătoare despre care nu se vorbește. Trebuie să promovăm alimentele sănătoase. Doamna președinte, da, ne-ați prezentat situația din Bolonia, lucru pentru care vă sunt uh, recunoscătoare, dar vă rog să puneți întrebări mai degrabă decât să faceți uh, declarații. Dau acum cuvântul domnului senator uh, Meldarasi, uh, șeful uh, Comisiei Econ din Italia. Thank you very much, Mrs. President. I wish to support Italian jobs, so I will switch. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi în limba italiană pentru că vreau să susțin locurile de muncă din țara mea. Doamna președinte, vreau să vorbesc despre un subiect specific ca o strategie de redresare să asigure dezvoltare și crearea locurilor de muncă până în 2020, trebuie să înțelegem foarte bine care sunt cauzele crizei prin care trecem și trebuie să înțelegem care sunt elementele fundamentale ale activității de recuperare prin care trecem. Pentru că Altfel, riscăm să ne găsim în fața unei alte crize uh, globale în 2020. Cauzele crizei sunt, în primul rând, dezechilibrul real în economia lumii, prea mult consum în America și prea multe economii în China și prea multă precauție europeană, datorată fobiei antiinflaționiste care analizează inflația uitând să analizeze și impactul uh, introducerii monedei euro. Noi avem economii mult mai mici uh, decât Statele Unite și economica se ridică la doar uh, un sfert sau o cincime din economiile Chinei. Iar a treia cauză este, în mod evident, incapacitatea guvernelor vechi pentru a se, de a se adapta la noua ordine mondială, la noul tip de guvernare. Dacă analizăm semnele de redresare din economia internațională, observăm că toate aceste semne sunt legate de cele trei cauze pe care le-am menționat. nu avem reguli noi în ceea ce privește piețele financiare, în ceea ce privește consumul din partea Americii și economiile Chinei. Și nu avem nici guver guvernanță noi. Ne aflăm astfel în fața unei teorii imposibile. Economiștii au vorbit despre aceste lucruri uh, încă de acum 50 de ani. Dar avem trei zone principale Statele uh, Unite, Europa și Japonia cred că pot uh, face față crizei folosind un model bazat pe export. Aceste trei zone reprezintă 80% din PIB-ul mondial. Și fiecare dintre aceste zone consideră că pot depăși criza făcând export. Întrebarea este cine va cumpăra toate aceste produse exportate și cum putem să reechilibrăm economia dezechilibrată a lumii. În această teorie a imposibilului care guvernează economia mondială, pare că există un fel de uh, frumoasă din pădurea adormită, aceasta fiind economia Europei. Dacă avem nevoie de o nouă guvernanță, Nu putem avea o guvernanță G20, G25, G30, avem nevoie de un nou G8, însă trebuie să avem China, India, Statele Unite, Japonia, Rusia, Brazilia, iar acest lucru înseamnă fie că euro va deveni parte din noua guvernanță, un fel de uh, state unite ale Europei cu o poziție unică și uh, comună, sau ca acesta să nu se implică deloc, iar aceste persoane care vor fi parte a noului guvern vor face uh, noua reformă a sistemului uh, economic internațional. Va trebui să avem uh, o reformă totală a Organizației Mondiale a Comerțului, pentru că o economie imensă, ca precum economia Chinei, nu poate să intre fără obligații în comerțul internațional. Va trebui, de exemplu, să se asigure că um, propria sa monedă va fi uh, suficient de puternică ca să facă față dolarului. Uniunea Europeană duce lipsa unui cadru strategic de economie macro, de, de politică macroeconomică. Reformele structurale uh, care au fost menționate în uh, discursurile introductive, cu care sunt de altfel de acord, e vorba de schimbarea pieței muncii, de rigoare financiară suplimentară, sunt de acord cu acestea, însă toate acestea nu valorează prea mult dacă nu există un cadru de referință care face parte dintr-un nou model de guvernare, un model uh, fezabil, uh, durabil la nivel internațional. Avem nevoie de un fel de Maastricht 2, mai multă rigoare, uh, nu doar deficit, și să facem progrese în partea curentă a bugetului, să investim în uh, tehnologie, în infrastructură și uh, să creăm un statut nou al Băncii Centrale Europene care îi va da un rol mai important decât să limiteze inflația. permițând monedei euro să uh, aibă și efecte pozitive și nu doar să împiedice Europa să se redreseze. Trebuie să avem în vedere atât inflația cât și creșterea celei doi piloni ai oricărui model economic. Trebuie să investim și în sistemul de producție. Întrebarea este așadar ce tot discutăm la aceste ședințe când vorbim despre strategii de ieșire din criză până în 2020, de ce tot vorbim dacă în același timp economia mondială alunecă într-o nouă criză? Ce rol poate juca Europa pentru a împiedica ajungerea la o nouă criză? și pentru a contribui la noul ordin uh, mondial din punct de vedere financiar. Mulțumesc, domnule președinte. Vă limitez discursurile pentru că trebuie să interveniți mai puțin de 3 minute, altfel uh, veți fi înjunghiați în spate de colegii dumneavoastră la dineul din această seară. Cred mai degrabă că ați făcut uh, și dumneavoastră o declarație, ați pus doar o mică întrebare referitoare la strategiile de uh, ieșire din criză. Vom vorbi mai mult despre aceste lucruri mâine. Voi da cuvântul primului vorbitor de la Parlamentul European, George Manuel. Președinte, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. De vreme ce domnul Stark și domnul Pisani sunt încă acolo, la prezidiu, vreau să vă întreb ce uh, credeți despre noi, noua implicare a Fondului Monetar Internațional despre care se vorbește acum. De asemenea, strategia 2020 include un paragraf care spune, ținând cont de responsabilitatea sectorului financiar pentru criză, ar fi bine să ne gândim la anumite mecanisme care să facă sectorul financiar să contribuie la plata daunelor cauzate de către criză. Acest lucru nu corespunde cu propunerile Comisiei și Consiliului. Parlamentul a propus un mecanism de acest fel pentru ca strategia 2020 să fie funcțională. Mă șocheze că Consiliul la Troica de ieri s-a opus acestei idei și astăzi, de fapt, susține ideea pentru strategia 2020. Puteți să ne spuneți ceva în acest sens? Și pentru domnul Pisani, o întrebare foarte scurtă. La Strasburg, președinția spaniolă s-a referit de, la sancțiuni în ceea ce privește reaua uh, gospodărie financiară. În strategia 2020 se vorbește doar despre posibilități mai generale și nu se aduce nimic nou. Care este plus valoarea pe care o poate da președinția spaniolă acestor articole? Știm deja că au existat uh, documente mai inovatoare în documentul danez, eh, olandez, în documentul Camerei Lorzilor. Acum mi se pare că s-a ajuns la câteva afirmații destul de banale. Ne vom aduna mai multe întrebări. Deci dau cuvântul acum domnului Angelo Ferozi din Malta. Mulțumesc, doamna președinte. Am ascultat cu interes prezentările din această dupămasă în legătură cu strategia europeană în legătură cu dezvoltare și ocupare în 2020. Dar Malta fiind o economie extrem de mică, după 25 de ani de guvern de guvernare naționalistă, are rezultate foarte proaste în domeniul educației. Este uh, pe locul 52 în clasamentul studenților care termină educația uh, terțiară. Acest lucru nu poate să susțină uh, creșterea economică. PIB-ul nostru este 77% din media Uniunii Europene, ceea ce este destul de grav. Sărăcia crește în Malta cu cifre de 20% din populație care sunt sub uh, pragul sărăciei. Una, un factor care contribuie la sărăcie este uh, creșterea tarifelor pentru apă. Conform Eurostat, de exemplu, am avut cea mai mare creștere în acest sens din cele 27 de state membre. Sărăcia relativă este măs- măsurată uh, prin proporția celor care au mai puțin de, decât media anuală. Mai mult de 20% din uh, ce populația Maltei a, uh, este relativ săracă. Eh, șomajul din Malta crește continuu, a ajuns la 7,5%, ceea ce este o cifră foarte înaltă pentru o economie eh, destul de mică. Eh, întrebarea mea. Credeți că trebuie să se acorde o strategie, să se formuleze o strategie specială pentru statele mici, cum ar fi Malta? pentru că nu putem fi tratați în același fel ca și un stat major cu o economie funcțională. Vă reamintesc că există probleme da, cu interpretarea dacă vorbiți uh, rapid. Mai avem câțiva oratori uh, și îi dau așadar cuvântul doamnei Karina Peterson din Letonia. Vă mulțumesc foarte mult și eu aș dori să pun o întrebare, însă, în primul rând, doamna președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor, aș dori să spun, aș dori, de fapt, să mulțumesc Comisiei Europene și Parlamentului pentru încrederea și susținerea uh, acordată Letonia, Letoniei într-o situație economică gravă. Astăzi, situația noastră poate fi descrisă prin cifre 20, 20, 30, 20% scădere în PIB, 20% șomaj și 30% scăderea uh, salariilor din sectorul public și de asemenea o scădere de 30% din comerț. Însă criza din Europa și din Letonia nu ne-a obligați să ne schimbăm planurile pe termen lung. În Letonia, unde am ajuns la o stabilizare a sistemului financiar, a venit vremea să începem să ne gândim la diverse strategii pentru dezvoltarea economică. Am purtat discuții în ceea ce privește documentul consultativ al Comisiei Europene, am discutat cu partenerii sociali, cu guvernul și în Parlament, și după aceste discuții am ajuns la un acord în legătură cu prioritățile noastre naționale. Uh, stabilitatea macroeconomică, îmbunătățirea mediului de afaceri, uh, o dezvoltare bazată pe cunoaștere și integrare în piața muncii. Însă, în același timp, aș dori să susțin și să subliniez interesul nostru foarte special, pe lângă coeziunea socială, credem că coeziunea economică este crucială și de aceea susținem întreprinderile rurale. Productivitatea și modernizarea trebuie să fie susținute. La nivelul Uniunii Europene trebuie să ne gândim la integrarea unui, unor reguli egale pentru toți participanții. Altfel, Uh, au prioritate cei care primesc plăți direct, directe mai mari. De asemenea, prioritățile specifice trebuie să primească mai multe, multă atenție, în special în acele state membre care rămân în urma mediei europene. De asemenea, aș dori să susțin rolul politicii de coeziune pentru a stimula dezvoltarea zonelor celor mai sărace. În cazul în de asemenea, există riscul de a eșua uh, în această strategie, în încercarea noastră de a crea o economie de piață socială funcțională. Credem că prioritățile noastre ar trebui să fie suplim, suplimentate în ceea ce privește creșterea bilanțului. Această strategie pare uneori să fie ambițioasă, Vă rog, uh, trebuie să vorbiți mai rar, spune doamna președinte. Obiectivul trebuie să fie ajustat și modelat pentru a, a putea fi uh, evaluat și ar fi mai realist dacă fiecare stat membru ar stabili obiective cantitative conform situației specifice. Am dorit să se placeze un, un, un accent mai uh, mare pe IMM-uri. Și acum întrebarea. Din comunicarea Comisiei nu ne este foarte clar cum prioritățile strategiei 2020 se vor lega de bugetul Uniunii Europene și de fondurile structurale care va fi proporția din bugetul Uniunii Europene alocat strategiei și ce principii se vor aplica. Și în final câteva recomandări. Credem că strategia ar trebui să includă finanțări din surse diferite, nu doar din, de la bugetul Uniunii Europene. Vorbit aproape șase minute și mai există persoane care doresc să ia cuvântul. Da, aș dori doar să spun că vrem să evaluăm dacă a șaptea inițiativă, platformă împotriva uh, sărăciei, este necesară în această strategie. Noi am implementat primele șase inițiative și am dorit să uh, vă urăm succes în coordonarea eforturilor în Uniunea Europeană și în comunicarea publică a strategiilor. Vă mulțumesc. Înțeleg că este foarte dificil, însă vă aș ruga pe toată lumea să uh, vorbiți mai puțin timp. Dau acum cuvântul domnului Filip Lambert. Uh, mulțumesc. Voi încerca să vorbesc mai succint. Uh, și eu deplâng faptul că Comisia și Consiliul ne-au părăsit. Nu este un semn de respect față de, eurodeputați deputați și de deputații naționali. Voi rămâne la trei întrebări. Am multe lucruri de spus în legătură cu 2020, însă de vreme ce domnul comisar a plecat, eh, mă voi referi doar la alte puncte ni se spune că trebuie să creștem productivitatea. De ce vor, despre ce vorbim? Este productivitatea muncii? Pentru că dacă este așa, asta înseamnă că dacă vrem ca economia să crească, trebuie să crească uh, produsele mai rapid decât productivitatea muncii, ceea ce este nesustenabil. Care este răspunsul dumneavoastră, domnule Pisani? Pentru că ni se pare că apare o lacună în ecuație. După aceea, bilanțul bugetar. Trebuie să avem uh, politici fiscale bune, însă se vorbește destul de mult despre consolidarea fiscală la partea de cheltuieli și mm, foarte puțin decât partea de venituri. Ce facem cu sistemul de impozitare? Pentru ca guvernele noastre să poată să acorde serviciile uh, necesare, inclusiv obiectivele 2020 cum trebuie să schimbăm sistemul de impozitare pentru a ajunge la mai multă egalitate, mai multă eficiență și să asigurăm veniturile de care are nevoie statul. Al treilea lucru privește dezechilibrele. Am auzit uh, foarte mult despre dezechilibrele de cont curent, însă aș dori să vă referiți la uh, sărăcie. Există 16% sărăcie în Europa. Uh, Europa care este o economie avans, avansată. un rezultat, acesta este un rezultat, neden, un rezultat nedorit al modelului nostru sau o cauză a crizei. Pentru că este vorba despre o, dacă este vorba despre o cauză a crizei, uh, vorbim și de uh, motivații de uh, eficiență economică ce ne îndeamnă să eliminăm sărăcia pentru îmbunătățirea economiei. Dau cuvântul acum domnului Stark și vom acorda câteva răspunsuri, pentru că altfel uh, vom avea prea multe întrebări. Au fost câteva uh, întrebări adresate dumneavoastră, domnule Pisani. Nu știu dacă vorbi, doriți să le răspundeți acum și după aceea să-i dau cuvântul domnului Stark. Oh oh, well, it's okay. It's obviously as you, as you wish. Uh, let me just say that I'm, um, I'm very, very happy. Cum doriți? Dați-mi voie să vă spun că mă bucur că sunt astăzi aici și că am această ocazie de a interacționa cu dumneavoastră. Mai întâi aș dori să răspund la întrebările dumneavoastră legate de sancțiuni și de posibilitatea de a folosi anumite sancțiuni pentru a pune în aplicare obiectivele uh, strategiei uh, Europa 2020. După părerea mea, și așa cum am văzut uh, din pactul de stabilitate și creștere, e greu să implementăm asemenea sancțiuni. Și aceasta pentru că, în principiu, ne putem gândi la sancțiuni doar dacă demonstrăm că comportamentul unui anume stat are efecte negative nu doar asupra sa, ci asupra partenerilor săi sau asupra viabilității Uniunii Europene sau a zonei euro în întregimea sa. Acesta ar fi singurul motiv valid pentru a aplica uh, o sancțiune. Altfel, pur și simplu, din punct de vedere politic și internațional, nu ne putem gândi la sancțiuni. Acest caz, așadar, trebuie argumentat indiferent de um, cadrul juridic. Cât privește noul cadru de politici, uh, discutând aici despre Europa 2020, despre ajustări în zona euro, despre accentul pus asupra coordonării, ei bine, eu cred că mai întâi trebuie să clarificăm acest cadru. Avem un temei juridic care nu ne dă voie să aplicăm sancțiuni, avem însă un temei juridic care ne dă voie să venim cu recomandări. În trecut, aceste recomandări nu au fost folosite pentru a uh, spune anumitor guverne că evoluția din statele respective creează uh, situații cu potențial de uh, nestabilitate. Acest instrument politic așadar nu a fost utilizat până acum. Prin urmare, am putea să folosim de acum înainte. Și putem să o facem câtă vreme există acest accent pus pe clarificarea uh, solicitărilor și pe clarificarea comportamentelor care pot crea uh, probleme pentru stabilitate. Mă refer acum la intervenția um, doamnei din Letonia, și vă spun că bugetul uh, european care poate fi folosit uh, pentru a consolida angajamentul comun vis-a-vis -vis de anumite obiective ale strategiei 2020 uh, a fost discutat deja în cadrul strategiei de la Lisabona și n-a fost niciodată pus în aplicare. Așadar, stimulentele poate sunt mai adecvate decât sancțiunile aici. Cât privește productivitatea și creșterea, E bine, productivitatea reprezintă baza pentru creștere durabilă. Însă eu n-aș spune că uh, ar trebui să ne intereseze exact câtă productivitate există, pentru că productivitatea măsoară eficiența. Dacă suntem eficienți, asta e foarte bine. Dar nu putem regreta, practic, că am fost eficienți. Productivitatea este ceea ce producem până la urmă, durabilitatea se axează pe efectele producției. Ne interesează așadar bunurile pe care le dorim în cadrul economiilor noastre. Nu contează exact volumul productivității și n-ar trebui să ne fie rușine că suntem eficienți, nu? Uh, încă ceva vorbesc despre productivitatea muncii și productivitatea resurselor și cred că uh, productivitatea resurselor este un aspect mai necesar acum decât productivitatea muncii. Da, sunt de acord că productivitatea muncii reprezintă o opinie părtinitoare pentru că nu ia în considerare și alte elemente, de exemplu câte uh, resurse, cât capital se consumă. Și evident, uh, trebuie măsurate și rezultatele. Dacă rezultatele uh, nu sunt satisfăcătoare, bine, asta trebuie luat în considerare dar vorbim până la urmă de o anume măsurătoare. Nu trebuie să venim cu un plafon pentru uh, productivitate. Mulțumim, domnule Stark. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările care mi-au fost adresate. Simt uh, că mi s-au adresat mai multe întrebări uh, decât răspunsuri pe care le-aș putea da pentru că au fost adresate atât băncii centrale cât și Comisiei și Consiliului. Dar dați-mi voie să încep cu cadrul macroeconomic și cu lecțiile care trebuie învățate de pe urma crizei actuale. de pe urma acestei crize majore, prima de, astfel, de acest fel după cea din 30, din 30. Trebuie să ne gândim acum cum putem gestiona economia mondială în viitor și cred că, în principiu, avem deja o strategie care ar trebui să funcționeze bine și, după părerea mea, în general a funcționat bine există anumite orientări pe termen mediu în macropoliticile noastre, care lasă loc și de măsuri discreționare dacă consolidarea și surplusurile uh, sunt produse la timp, dar acest lucru nu a fost valabil și pentru multe state uh, se pare că momentul nu a fost neapărat uh, oportun. Însă, în general, pentru a uh, evita efecte precum cele pe care le-am văzut până acum, cel mai bine ar fi să ne bazăm pe abordarea existentă, pentru că aceasta poate funcționa. Știm că criza nu a început în Europa, ci a început în altă parte, însă am fost cu toții afectați și chiar afectați grav de această criză. Acum când vine vorba despre uh, dezvoltarea unei strategii globale pentru a evita sau pentru a reduce riscul unor efecte similare în viitor, precondiția ar fi să existe politici macroeconomice orientate pe termen uh, mediu. N-ar trebui să reacționăm într-un termen foarte scurt, să venim cu schimbări majore în rezultatele economice și cred că acest lucru este extrem de important. Pentru mine și pentru BCE, um, stabilitatea prețurilor sau um, rata redusă a inflației este o preconduție pentru stabilitate și uh, creștere. Și noi dorim să vedem um, o mai bună creștere și o mai mare stabilitate peste tot în lume. Am comentat deja în public, uh, chiar și președintele BCE a comentat uh, ideea uh, unui fond monetar european. Eu personal m-am referit doar la un element într-un moment în care n-am putut fi conștient de toate elementele Fondului Monetar European care au fost prezentate de Ministrul de Finanțe al Germaniei. Oricum, această propunere acum există Uh, este examinată cu atenție. Ea presupune supraveghere, sancțiuni și, uh, de asemenea, reprezintă o resursă finală pentru sprijin financiar. Însă mai sunt incluse aici și alte elemente, uh, precum un default suveran și asta pentru a putea uh, permite, de exemplu, chiar ieșirea din uh, Uniunea Europeană, însă, uh, evident, toate aceste lucruri merg foarte departe, trebuie analizate cu mare atenție um, și în detaliu. De asemenea, și întrebarea legată de ideile Uh, care ar putea necesita o revizuire a tratatului și acestea trebuie analizate uh, cu atenție. În ceea ce privește uh, strategia Europa 2020, important este să consolidăm productivitatea. Dar ce înțelegem prin productivitate? Ei bine, această strategie este orientată spre rezultate. Adică ne interesează ce apare la finalul acestui proces economic. Uh, productivitatea muncii și productivitatea privită în ansamblul său sunt aspecte la fel de importante, după părerea mea. Dar aceste lucruri au fost deja spuse și până la urmă se pune problema măsurării eficienței economiei. Deci ne interesează rezultatul procesului economic și, după părerea mea personală, uh, Uh, acesta nu poate reprezenta o țintă sau un scop în sine. În ceea ce privește bugetul, uh, faptul că se cheltuie prea mult și bugetul uh, în ceea ce privește veniturile este unul mai mic decât cel care vizează cheltuielile, ei bine, acest aspect pentru mine este unul important ne gândim puțin la veniturile de care are nevoie un stat sau un guvern pentru a-și îndeplini toate sarcinile. Și cred că punctul de plecare ar fi să reflectăm uh, asupra acțiunilor acestor guverne uh, în sectorul public. Oare tot ce face un guvern în sectorul public reprezintă o sarcină publică? Pornim acum de la un deficit de 7% sau 10% în majoritatea statelor și uh, în ceea ce privește uh, dator, rata de îndatorare majorare vis-a-vis -vis de uh, PIB, ajungem până la 9%. Uh, și, prin urmare, nu putem proceda altfel decât uh, tăind din cheltuieli. Abordarea echilibrată ar fi cea mai bună, adică să echilibrăm veniturile cu cheltuielile. Însă aici ajunge la o întrebare care a fost ridicată din uh, uh, public, ce se întâmplă cu consumul public, ce se întâmplă cu creșterea în acest sens. În anumite zone din zona euro, unde taxele indirecte uh, au crescut în ultimii ani în mod semnificativ, guvernele în aceste regiuni au reușit să reducă puterea de cumpărare. Prin urmare, cred că trebuie să ne gândim atât la venituri cât și la cheltuieli, însă nu trebuie să considerăm punctul în care ne facem acum ca punct de plecare. Trebuie să uh, existe o anumită critică uh, în ceea ce privește sacinile guvernelor din prezent. Nu putem să considerăm că sacinile din acest moment nu trebuie deloc schimbate. Și în acest context, e adevărat uh, că vorbim de sancțiuni, acestea nu au funcționat, ele au eșuat uh, mai ales în 2003 și, ca urmare, pactul de creștere și stabilitate a fost uh, schimbat, a fost reformat și eu cred că pentru a consolida normele fiscale pe de-o parte și pentru a consolida uh, aplicarea acestora pe de altă parte, avem nevoie de o nouă procedură. O nouă procedură care nu presupune schimbarea unui tratat, ci care presupune mai bună înțelegere printre miniștrii uh, a faptului că, în mod normal, uh, nu se impun sancțiuni păcătoșilor și nici păcătoșii nu impun sancțiuni asupra altor păcătoși. Deci trebuie să vedem puțin cum ar putea fi schimbate lucrurile aici pentru ca normele fiscale pe care le avem să funcționeze mai bine și ar trebui să ne bucurăm că avem acest cadru fiscal pentru că alte regiuni nu l-au și multe instituții financiare au lăudat uh, Uniunea Europeană și zona euro pentru că are acest cadru care funcționează și aceasta pentru că el permite uh, o ieșire coordonată din uh, uh criză. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim! Trebuie să vă avertizez că mi s-a spus dinainte că domnul Stark trebuie să plece la ora 5. Dânsul a stat și a ascultat multe dintre propunerile și prezentările făcute până acest moment, însă oricum putem uh, continua uh, discuția, putem să ne ascultăm unii pe alții și să tragem propriile concluzii. Următorul pe lista mea este domnul Cuselis uh, din Grecia. Dimitrios. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnul comisar a afirmat că Grecia a luat toate uh, măsurile recomandate uh, pentru abordarea eficientă a deficitului său public. Însă, după cum bine știți, atacul din partea speculatorilor a continuat și acesta afectează nu doar Grecia, ci întreaga zonă euro și chiar și moneda euro. Doream așadar să vă întreb dacă s-a luat vreo decizie în legătură cu uh, posibilitatea de a aborda această problemă a speculatorilor și uh, Uh, astfel uh, să se încerce consolidarea zonei euro în acest moment uh, și să se protejeze această zonă vis-a-vis de eventuale atacuri viitoare. Un al doilea aspect acum, având în vedere faptul că Uh, ciclul economic care urmează crizei uh, va fi dificil pentru fiecare stat, oare există vreo ajustare pentru criteriile care au fost înaintate în ceea ce privește garanțiile pentru fiecare stat care au legătură cu pactul de creștere și stabilitate care se aplică statelor din zona euro? Credeți că în perioade de criză precum aceasta pe care o traversăm, ar trebui să interzicem uh, cumpărarea de uh, CDS-uri de către fundații care nu au suficiente obligațiuni în posesia lor. Criza prin care trecem uh, a cauzat uh, un număr uh, mare de probleme în ceea ce privește pierderea locurilor de muncă. Credeți că evoluțiile despre care vorbim ar trebui să fie însoțite de crearea de um, locuri de muncă și de protecția uh, locurilor de muncă pe care le avem, iar dacă răspunsul este da, uh, cum credeți uh, că se poate face o legătură între creștere și locurile de muncă? Mulțumesc! Domnule Stark, mă întreb dacă n-ați dori să răspundeți la uh, chestiunea legată de speculație și de uh, CDS-uri. Foarte pe scurt, înainte să plecați, vă rugăm. Um, I can confirm that... Foarte pe scurt, uh, pot să confirm că pentru 2010 guvernul Greciei și-a uh, a luat decizia și acum totul uh, se reduce la implementarea acelor măsuri Consiliul de uh, conducere al uh, BCE, suntem uh, impresionați de aceste progrese care s-au făcut. Știm că guvernul și Parlamentul grec sunt conștienți faptul că acesta este punctul de pornire, după cum am spus în prezentarea mea. În anumite state, procesul de consolidare va dura foarte mulți ani pentru a uh, reduce deficitul și pentru a aduce uh, rata PIB-ului pe uh, un drum de creștere durabilă. Problema CDS-urilor se discută deja la nivel politic și deja um, anumite părți încep să fie îngrijorate în privința acestor instrumente financiare. Ne gândim la ce ar trebui să se facă. Ne întrebăm dacă o interzicere a CDS-urilor este uh, cea mai bună cale de urmat, dar cred că este necesară mai multă transparență și o îmbunătățire a infrastructurii uh, pieței. E adevărat că există speculații, dar după cum știți, uh, nu putem să spunem acum exact, să evaluăm, evaluăm exact acum situația. Pot să vă spun că cele mai bune, cea mai bună măsură împotriva speculației este revenirea la o politică credibilă. Și uh, guvernul și Parlamentul Greciei au uh, pus bazele uh, exact acestui lucru. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. În numele uh, uh, colegului nostru din Grecia, trebuie să vă spun că în această dimineață am avut o audiere referitoare la produsele derivate și uh, Uniunea Europeană va uh, pregăti legislație în acest sens, uh, doamna Gensler, din uh, Statele Unite, de la um, Comisia Valorilor Mobiliare din Statele Unite a discutat dacă se pot interzice CDS-urile și trebuie ca ele să fie definite, aceste naked uh, serieses. Pentru că intră în discuție și fondurile speculative. Încă se lucrează la acest uh, subiect, dar uh, cred că în viitorul apropiat se va ajunge la anumite concluzii. Comisia Econ uh, pregătește și ea un raport Uh, înainte de pregătirea recomandărilor din partea Comisiei. Acesta este un rezumat uh, al audierilor care au avut loc în această dimineață, după cum am spus. Îl am pe listă pe domnul uh, Gerhard Schlicht din Germania. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! atunci când examinăm uh, strategia 2020, așa cum a fost ea prezentată, suntem surprinși să vedem că după astfel de eșecuri uh, ajungem, continuăm să lucrăm în aceeași direcție. Din experiența mea practică, pot să vă spun că odată ce ne găsim în fața unei crize, trebuie să ne întoarcem la 180 de grade nu, și nu să continuăm pe aceeași cale. Uh, S-au făcut propuneri în cadrul acestei strategii și cred că aceste propuneri trebuie să fie aprofundate. Avem în față un model de dezvoltare bazat pe o rată mare de îndatorare, atât în domeniul public cât și în cel privat. Există țări care au excedent la export și care au profitat de uh, evoluțiile uh, din alte state unde îndatorarea este mare. Germania are 30% din excedentul la export între uh, către uh, țări uh, cu rată mare de îndatorare și care au PIB-ul foarte mic. Trebuie să găsim o soluție la aceste conflicte. Trebuie să găsim o formă nouă de dezvoltare un model nou pentru Uniunea Europeană. Avem uh, o lege numită uh, o economie echilibrată și cred că dincolo de această criză economică va trebui să facem față și crizei sociale. Textele actuale nu au un nivel suficient de ambiție. Avem nevoie de o reformă totală a modelului nostru economic. În al doilea rând, ce a spus reprezentantul Consiliului în legătură cu guvernanța trebuie să fie luat uh, în serios. deoarece uh, programul pe 2010 a eșuat parțial pentru că instrumentele care erau la baza acelui program nu au făcut uh, față sarcinii. Și în al treilea rând, trebuie să ne întrebăm dacă diversele instrumente și mecanisme pe care le avem la dispoziție sunt uh, consecvente unul cu altul sau dacă se contrazic. Fondul uh, monetar este în acord cu uh, îndrumările de politică economică pe care le avem la nivel european? Va trebui să continuăm cu stimulentele cel puțin până în 2011, dar în același timp uh, statelor membre li se spune să uh, introducă o politică de austeritate. Acestea sunt două lucruri contradictorii. Mulțumesc. Sven Giegel are cuvântul. Colegul uh, meu a spus deja parțial ceea ce doream și eu să spun, așa încât intervenția mea nu va fi foarte lungă. Uh, Sunt oarecum surprins uh, să aud uh, că se vorbește aici de valorile europene. Doi uh, reprezentanți importanți au vorbit despre anumite chestiuni, dar eu citind concluziile Consiliului pentru 2020 văd că rolul Parlamentului European nu este nici măcar menționat și, conform uh, articolului 121.6, Parlamentul are mai multe drepturi de politică economică. Și deci mă surprinde faptul că Parlamentul nu este menționat în uh, concluziile Consiliului. Dacă analizăm tratatul și uh, comparăm obiectivele principale ale Uniunii Europene, și dacă le comparăm așadar cu uh, obiectivele strategiei 2020, vedem uh, inconsecvențe. Vorbim despre o uh, economie de piață socială, vorbim despre solidaritate și despre dezvoltare durabilă, însă în strategia 2020, așa cum ne-a fost a prezentat aici, dacă analizăm indicatorii prezenți în acea strategie, vedem că durabilitatea este aici doar un simplu adjectiv fără uh, fără un înțeles profund. Iar uh, reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 nu va fi suficientă uh, pentru a reduce, într-adevăr, efectele schimbărilor climatice. Dacă nu uh, luăm în serios obiectivul uh, eficienței energetice și a reducerii emisiilor, această creștere despre care s-a tot vorbit, uh, un obiectiv uh, similar celui de acum 10 ani când s-a stabilit strategia de la Lisabona, așa că dacă nu luăm în serios acest obiectiv, uh, vom ajunge într-un mare uh, impas uh, pentru că vom avea uh, costuri mai mari și un cost foarte mare al, clim- al schimbărilor climatice. Deci avem o limită ecologică a acestei strategii care nu a fost deloc menționată de uh, antevorbitorii mei și nu înțeleg de ce lucrurile stau așa, pentru că acest lucru nu este nici în spiritul tratatului, nici în spiritul solidarității și nici în spiritul valorilor europene. Și ultimul lucru pe care vreau să îl spun uh, este cine va trebui să uh, suporte costurile de adaptare, pentru că la ora actuală avem în față dezechilibre foarte mari. Din câte înțeleg uh, eu, uh, economia internațională și valorile europene, printre care se numără și solidaritatea, costurile de adaptare nu pot fi suportate doar de țările cu deficit. Domnul Ren a spus acest lucru foarte clar. Costurile de adaptare vor trebui să fie suportate um, și de țările uh, cu, defi- de țările cu deficit, dar nu a menționat deloc uh, țările cu surplus. Pentru a avea uh, deficit e nevoie de două părți. după cum a spus colega noastră, it takes two to tango. Acest nivel de costuri de adaptare care este pus pe, pe, țările, pe umerii țărilor uh, cu deficit uh, nu este sustenabil din punct de vedere economic și politic și trebuie să spunem foarte clar lucrurilor pe nume. Riscăm să împărțim uh, progresul, procesul de integrare și cred că trebuie să ne întoarcem la uh, regulile și valorile europene, așa cum sunt ele consemnate în tratat. Revin, îi dau acum încă o dată cuvântul domnului Stark, pentru că observ că vrea să rămână cu noi cât uh, poate de mult alături de noi. Uh, Probabil că vreți să vă referiți la acel uh, comentariu referitor la faptul că există întotdeauna uh, două părți implicate în orice proces. Da, în opinia mea, strategia de la Lisabona nu uh, a eșuat. După revizuirea la mijlocul perioadei, după 5 ani și după ce am stabilit obiective mai bine conturate, putem să spunem că uh, Lisabona a avut uh, rezultate bune, însă criza a distrus acele rezultate. Și în acest context, fructele uh, tratatului de la Lisabona, din păcate, nu au numărat printre ele și dezvoltarea durabilă. Însă, acum, strategia 2020 și faptul că ne concentrăm pe mai puține obiective uh, este o îmbunătățire semnificativă. Domnule Șic, eu nu consider că suntem uh, în fața unei fundături din punct de vedere economic. Avem, uh, într-adevăr, dezechilibre interne în zona euro. E adevărat că sunt țări cu surplus și țări cu deficit, însă Ați susținut că cei care produc uh, datorii uh, mari uh, sunt și cei care pregătesc terenul pentru creștere economică în țările cu surplus. În opinia mea, anumite state din zona euro, dar cred că pot spune acest lucru și la nivel global, unele economii au avut surplus pentru o perioadă mai lungă. Și uh, există și state în zona euro care au uh, creștere anuală de 4% și uh, se înregistrează și o creștere masivă a, sector, a salariilor din sectorul public și privat. Există deci și costuri de, și câștiguri la producție mai mari. Prin comparație, alte economii au devenit mai puțin competitive. Și vă întreb atunci, care este uh, reperul media între țările cu deficit și țările cu uh, surplus sau cum? Strategia noastră nu este să diluăm uh, consecințele în statele care s-au adaptat dar e adevărat că costurile de adaptare vor fi suportate în măsură mai mare de țările cu deficit, pentru că ele, dacă nu își schimbă politicile, uh, vor uh, ajunge în fața unui zid de care nu vor mai putea trece. Este necesară restructurarea și trebuie schimbată abordarea Irlanda face deja acest lucru și trebuie să vă spun că Irlanda a luat uh, măsuri uh, foarte ferme și acest lucru este acum valabil și pentru Grecia. Deci cred că adaptarea are loc uh, într-adevăr și trebuie să aibă loc în țările cu deficit și costurile vor fi suportate de acestea mai mult. În ceea ce privește modelul de creștere din trecut și de cel al viitorului. Nu știu dacă acest model este... Uh, trebuie, trebuie să vedem dacă acest model este bazat pe piață sau pe uh, politic. E bazat pe o strategie de, strategie de export care să ducă la creștere sau se bazează pe un proces descentralizat eu îl văd ca un proces uh, descentralizat. Există concurență între țări, există concurență la nivel internațional și, uh, așadar, uh, în funcție de analiza pe care o facem, rezultatele sunt diferite. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Pasani, doriți și dumneavoastră să răspundeți? Poate pe același subiect, pentru că mi se pare important. Cred că trebuie să recunoaștem că nu avem un cadru pentru a decide în ceea ce privește balanța de plăți. Este o problemă foarte diferită de cea bugetară. La buget putem spune că surplusul este mai bun decât deficitul. La contul curent vorbim despre economii care pleacă de la o regiune a Uniunii Europene, a Uniunii Europene spre o altă regiune. Și este dificil să avem o judecată normativă dacă este un lucru bun sau rău. Economiile de la statele bogate ale Uniunii Europene sunt folosite în noile state membre și ne poate bucura acest lucru. Este mai bine decât ca economiile să plece din China spre Statele Unite. Noi am dori ca cheltuielile să meargă de la uh, țările bogate spre cele sărace. Deci se vorba despre dezvoltare și de convergență. Este uh, alt lucru cu deficitul fiscal și în modalitatea noastră tradițională de a ne gândi la obiectivele politice, a existat o opinie că trebuie să te asiguri că nu ai deficit excesiv și astfel va exista o stabilitate. Criza financiară ne-a arătat că nu este adevărat. Sursa instabilității nu provine doar din uh, Uh, proastele comportamente fiscale. Se întâmplă și așa în Spania, dar în, în Grecia, dar provine și din alte cauze, cum ar fi în Spania. De aceea trebuie să tragem învățăminte și să constituim un cadru de politici sau să-l modificăm în acest sens. Este vorba de un exercițiu intelectual care ar trebui să ne uh, preocupe mai mult în lunile și anii viitori. mai clar în legătură cu cooperarea că statele cu un deficit uh, pot să fie întrebate de ce se întâmplă așa. Uh, există și o ajustare spontană, însă problema este că procesul de ajustare spontană uh, scade cererea în Uniunea Europeană în general și riscă să se agraveze întregul scenariu. Putem vedea că în economia mondială, Uniunea Europeană este o regiune în care uh, recuperarea creșterii este mai slabă decât, de exemplu, în Statele Unite. În mod evident, evident, în același fel, în Germania există un surplus care este o problemă Surplus, surplusul reflectă comportamentul privat, uh, uh, decizia de a economisi, uh, lucruri pe care nu le putem influența. Există o diferență între surplusul german și surplusul chinez. În spatele surplusului din China există în mod clar distorsiuni. Există distorsiuni în direcționarea resurselor către comerț, distorsionări ale concurenței și în parte surplusul se, se datorează acestor distorsiuni. În Germania nu este așa. Bineînțeles că există anumite distorsiuni care trebuie să fie rezolvate. Poate există faptul că compresia salariilor, faptul că nu există o diferențiere foarte mare a salariilor contribuie la surplusul german. Poate trebuie să fie redirecționat, redirecționat venitul. Cred că trebuie să tratăm sur deficitul și surplusul ca simptome ale unor probleme subiacente deficitul și surplusul nu sunt în sine probleme. Ceea ce trebuie să constituim este un cadru și, după cum a spus Oli Ren, trebuie să avem o bază intelectuală pentru acest lucru. Voi spune câteva cuvinte și în legătură cu strategia UE 2020 și dacă este satisfăcătoare sau nu cred, și strategia de la Lisabona și dacă aceasta a fost un succes sau nu. Cred că strategia de la Lisabona a fost diagnosticată în mare parte corect și care timp de 10 ani s-a dovedit corect. Au existat probleme cu rata ocupării și cu inovarea. Aceasta era o, o evaluare parțială, însă una corectă. și au existat și elemente lipsă, lipsa educația. Din strategia de la Lisabona s-a pus prea mult accentul pe cercetare și dezvoltare și prea puțin pe nou capital pentru educație. Cadrul pentru inovare era puțin naiv și punea accentul pe anumite tehnologii și nu pe ceea ce știam. Uh, economia ecologică La un moment dat a făcut parte și la un moment dat nu. Însă aceasta trebuie inclusă, sunt de acord. Au fost și alte elemente lipsă care încă lipsesc. De exemplu, finanțele sunt absente din această reflecție în ceea ce privește strategia de creștere. Ne confruntăm cu uh, dilema între stabilitate financiară și creștere. Se vorbește de asemenea despre finanțele publice, unde care devin o problemă centrală. Și aici sunt de acord cu faptul că ajustarea gestionării trebuie să aibă loc în toate statele noastre pentru că se Uh, ridică rolul finanțelor publice. Și aici trebuie să alegem între scăderea cheltuielilor și creșterea impozitelor. Ține mai mult de uh, ce impozite vor fi crescute și ce cheltuieli vor fi reduse. Nu este vorba de dacă trebuie să faci acest lucru pentru durabilitate, și pentru a reduce deficiturile, ci cum faci acest lucru. Accentul pus pe lucruri concrete este unul bun, însă acestea sunt uh, instrumente foarte slabe în legătură cu ceea ce trebuie făcut și problema guvernanței în strategia de la Lisabona nu a fost rezolvată în noua propunere. Există îmbunătățiri, însă nu se, acestea nu pot fi considerate instrumente puternice. Vă mulțumesc, mai există 10 intervenții, astfel propun să dăm prioritate membrilor din parlamentele naționale. Voi veți avea cuvântul cu toții și după aceea vom reveni la membrii Comisiei Econ. Însă vă rog, încercați să vorbiți doar două sau trei minute Mm, acum are cuvântul doamna Ann Kalmari din Finlanda. Mulțumesc, doamna președinte. Finlanda susține strategia UE 2020, însă noi suntem îngrijorați că aceasta nu va avea succes. Dacă nu stabilim câteva repere obligatorii și dacă nu se impun sancțiuni asupra statelor care nu își uh, respectă obligațiunile. Productivitatea va deveni un aspect mai important decât oricând și vor trebui să existe măsuri pentru, metode pentru a măsura productivitatea, pentru că nu putem sacrifica mediul, de exemplu, în, concurență cu, în concurența noastră cu China. Felul în care se organizează reglem, regulamentele și reglementările din lume va conta de asemenea. Știm ce se întâmplă pe piețele uh, de acțiuni, pe, la bursele de acțiuni, însă nu știm ce se întâmplă în afara burselor. Va exista uh, o reglementare a instrumentelor extrabursiere. Ar fi util să avem o să se dezvolte o taxă internațională asupra tranzacțiilor financiare ca o metodă de a obliga uh, traderii să contribuie la costurile din sectorul public. Vă mulțumesc, domnul Schinari, tot din Finlanda. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru această reuniune. Și voi continua în limba oficială a Uniunii Europene finland, finlandeză. Soarta euro mă interesează foarte mult. Din păcate, reprezentantul Băncii Centrale Europene a plecat și am lăsat în aer ideea înființării unui fond monetar european. Multe state și-au pus încrederea într-un, în Fondul Monetar Internațional. Însă este o întrebare importantă dacă va exista un asemenea fond european în viitor. Atâta timp cât există bănci americane prezente în Europa și bănci europene prezente în Statele Unite și alt, undeva în lume, nu contează dacă Uh, reglementezi bine în Uniunea Europeană dacă nu se face același lucru și în restul lumii. Din păcate, pot apărea surprize în Europa, surprize provocate în exterior. Am văzut acest lucru în Finlanda în anii 90 și ar trebui să plătim noi uh, cheltuielile pentru criza respectivă. Pentru a încheia, aș dori să menționez întâlnirea de la Copenhaga. Am fost acolo peste noapte, când, în noaptea când nu s-a ajuns la un acord. Președintele Sarkozy a spus la ora 12 că s-a ajuns la un acord. Eu aș dori să știu cum uh, colaborează Uniunea Europeană cu statele în dezvoltare. Din păcate, Uniunea Europeană este privită deseori ca un fel de știe tot. De asemenea, indicatorul PIB vi se pare că este un indicator util al prosperității unor țări sau trebuie să examinăm și indicatori cum ar fi sănătatea, sportul sau cultura? Vă mulțumesc. La acest ultim punct vă pot spune că Parlamentul European are un raport uh, care se numește PIB-ul și uh, mai departe, uh, un raport al comisiei noastre și al comisiei pentru mediu. Dăm cuvântul acum domnului Günther Stubal din Austria. Keine Fragen stellen, weil ja die Mehrzahl der Referenten und schon Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că mulți colegi au plecat, de aceea, doamnă președinte, vă rog uh, ca pe viitor, atunci când sunt membri care vin uh, din statele uh, membre și aveți invitații, asigurați-vă că invitații rămân cu noi până la sfârșit. Cred că sunteți de acord cu toții că anul 2010 este un an cheie. Dacă nu vom avea politici uh, economice puternice și durabile în acest an, atunci riscăm uh, ca un european să fie prinsă la mijloc între dinamica Asiei pe de-o parte și dinamica Statelor Unite pe de, cea, pe de altă parte. Acum, în ceea ce privește strategia 2020, sunt de acord cu cei care s-au exprimat înaintea mea, spunând că Multe depind de strategia de la Lisabona, însă ar fi prea um, bine să ne putem exprima altfel. Alții spun că Lisabona nu și-a atins obiectivele. Însă, dacă mă uit la Uniunea Europeană și la uh, rapoartele de progres ale Business Europe, îmi dau seama că există o mare diferență între, între acestea. Și cred că situația este în realitate mult mai critică. Putem avea de învățat de pe urma strategiei de la Lisabona și de pe urma defectelor sale, deci uh, putem învăța criticând-o și în acest sens, statele membre și guvernele uh, sunt uh, extrem de abile atunci când vine vorba despre uh, retorica schimbării, însă nu sunt la fel de bune când vine vorba de a implementa schimbarea. Nu știm exact cine va trebui să ia măsuri, cum anume acestea vor trebui implementate. Nu ține totul doar de vorbărie goală. Avem o strategie pe hârtie, strategia 2020, însă trebuie să vedem dincolo de acest aspect. Trebuie să uh, fim flexibili, să putem să ne dezvoltăm și să monitorizăm tot acest proces. Vorbeam despre sancțiuni și despre faptul că în politica reală acestea nu sunt permise. E bine, eu cred că e mai bine să avem uh, stimulente decât uh, sancțiuni. Dar trebuie să dăm dovadă și de creativitate, pentru că altfel strategia va întâmpina exact aceleași probleme ca și cea de la Lisabona. În principiu, așadar, e mai bine să avem mai puține obiective care pot fi monitorizate, care pot fi atinse, decât uh, o un număr mare de obiective care nu pot fi atinse. De exemplu, când e vorba despre stabilizarea uh, piețelor financiare, consolidarea bugetelor prin revizuiri uh, apropia, uh, adecvate, calificări pentru imigrație, reinstruirea personalului. Bine, toate acestea sunt posibile soluții. Mulțumesc foarte mult. Domnul Stendel din Austria, acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu uh, antevorbitorul meu, uh, însă am uh, totuși câteva întrebări. Aș dori să le adresez celor care încă se află pe podium. IMM-urile sunt extrem de importante pentru noi. Două treimi dintre um, locurile de muncă sunt locuri de muncă în IMM-uri în Austria. Cred că situația este similară și în alte state economia IMM-urilor este poate pilonul cel mai de încredere uh, pentru uh, crearea de uh, locuri de muncă și datorită acestui pilon am putut să supraviețuim totuși perioadei 2008-2009. Însă trebuie să facem ceva pentru IMM-uri și avem nevoie de reglementări adecvate pentru acestea. Putem susține, de exemplu, industria automobilelor, uh, putem susține serviciile, Dar trebuie să avem și măsuri uh, noi. Măsurile uh, vechi pur și simplu au expirat. Așadar, trebuie să reînnoim standardele pentru a ne asigura că IMM-urile sunt protejate. Aceasta este o problemă majoră și credeam că trebuie să o ridic uh, aici. Deci trebuie să ne gândim la IMM-uri în uh, sectorul economic. Mulțumim foarte mult. Domnul Botiș din România are cuvântul. Dintă, doamnelor și domnilor, dincolo de strategii, de programe, de retorica întâlnirii, trebuie să ne uităm la cifrele pe care le avem uh, vis-a-vis -vis de obiectivele de la Lisabona Astăzi avem o rată a șomajului de peste 9% în Uniunea Europeană. Sunt 23 de milioane de oameni care nu au locuri de muncă. Rata de ocupare în multe țări nu a fost atinsă și cred că au fost extrem de ambițioase aceste obiective și monitorizarea criteriilor de convergență nu s-a făcut corect pentru toate țările. Nu avem și n-am avut, de fapt, nici stimulente, da, poate nici măsuri punitive pentru cei care nu au îndeplinit aceste criterii. Aș mai vrea să aduc o cifră aici și mă refer la șomajul în rândul tinerilor până în 25 de ani, șomaj care ajunge la 23% și aș vrea să întreb în ce măsură strategia 2020 atinge această problemă, care sunt obiectivele privind tinerii până în 35 de ani și cum găsim soluții pentru integrarea lor pe piața muncii. Vreau să atrag atenția asupra ratei de ocupare în contextul în care avem o îmbătrânire a populației, o creștere a vârstei de pensionare și avem intrări mai puține pentru noua generație pe câmpul muncii, pe piața muncii. Și în acest context aș dori să știu care sunt uh, obiectivele strategiei 2020 pentru tinerii până în 35 de ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc, trecem acum la uh, membrii Parlamentului European. Evident, um, deși pot să răspundă la orice comentariu sau întrebare care se pară relevantă. Domnul Secluna are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că unii dintre colegii mei și uh, colegii din parlamentele naționale au atitudini din ce în ce mai critice um, vis-a-vis -vis de anumite um, expresii atunci când adevărul din spatele lor nu este convingător. Strategia aceasta pentru creștere și locuri de muncă Uh, presupune că am avea un model pe care am putea să-l aplicăm pur și simplu așa cum e, ori, de fapt, nu așa stau lucrurile. Avem un pilon care vizează consolidarea, un altul care vizează creșterea, dar nu știm cum interacționează acest, Uh, acești uh, doi uh, piloni. Așadar, va fi dificil să facem față acestui entuziasm vis-a-vis de strategia 2020. În acest moment, în mintea noastră, există doar un cuvânt, datorie, datorie națională. Ori acest lucru nu a fost rezolvat. Evident, avem nevoie de obiective, de strategii, de tactici, de instrumente, de resurse umane, tehnologii, uh, Însă ne dăm seama că barca pe care plutim uh, este avariată, are uh, găuri și cu toate acestea continuăm să ne folosim de ea pentru a concura la competiții. Am putea spune că există obiective pe termen scurt, obiective pe termen lung, e adevărat, însă până la urmă cetățenii europeni nu fac această distinție. Mintea lor este aglomerată cu problemele de zi cu zi care încă nu sunt rezolvate. Prin urmare, trebuie să fim extrem de atenți uh, înainte să ne punem toate speranțele în uh, strategia 2020. Trebuie să fim uh, optimiști, însă nu foarte optimiști. Mulțumesc. Andy Porimat are cuvântul, dar uh, doamna a plecat, prin urmare, uh, Oli Schmidt. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Aceasta este o ocazie extraordinară uh, să schimbăm uh, opinii, nu doar cu experții, ci și cu ceilalți colegi. Eu vin din Suedia, sunt liberal și poate asta vă va ajuta să interpretați mesajul. Acum 20 de ani Europa era divizată, acum 15 ani încă mai exista un război în Balcani. Nu credeți că totuși acum o ducem mai bine? După părerea mea, Chiar așa stau lucrurile. În anii 30 am avut o criză similară și uh, am ajuns la protecționism în urma ei. Protecționismul a fost păstrat uh, în afara acestei crize. Prin urmare, poate ar fi bine să uităm puțin în această gaură neagră și să uh, nu spunem că uh, suntem incapabili să facem ceva. N-ar trebui, pe de altă parte, nici să fim foarte optimiști, dar uh, poate pesimismul nu este cea mai bună uh, cale. Deja am avut parte de prea mult pesimism până acum. Aș dori să comentez ceva în legătură cu ceea ce afirmau colegii greci. Cred că toată lumea din această sală vă susține, vă sprijină. Uh, știm că luați măsuri și că ceea ce doriți să implementați este extrem de dificil noi am fost într-o poziție similară în sectorul minier în anii 90 în Suedia și um, până la urmă uh, barca noastră s-a scufundat prin uh, anul 2000. Dar și noi am avut uh, speculatorii noștri. Unii dintre ei au devenit miliardari speculând cu coroana suedeză și cu lira sterlină. Însă cred că n-ar trebui să ucidem pianistul. Deci nu vă axați prea mult pe speculație, pentru că uh, acest termen nu este folosit cu sensul său adecvat, cel puțin din punctul meu de vedere. Prin urmare, vă urez foarte mult succes. Doamnă președinte, am o întrebare către reprezentanții din partea Regatului Unit și al Regatului Țărilor de Jos. Eu vin dintr-un stat nordic și aș dori să văd care sunt opiniile dumneavoastră. Credeți că uh, acest uh, acest acord uh, la care doreați să ajungeți cu Islanda este un acord decent? Adică 350.000 uh, de oameni uh, să încerce să salveze tot răul făcut, să rezolve tot răul făcut de bancheri. Credeți că acest târg este unul echitabil? După părerea mea, el este unul deloc decent încheiat de Regatul Unit și Regatul Olandez. Cred că aș putea și eu răspunde la această ultimă parte a intervenției dumneavoastră, dar nu știu dacă nu cumva cineva din Regatul Nice sau din Olanda dorește să răspundă la această întrebare. Văd aici o mână ridicată, da, este cineva din partea Regatului Țărilor de Jos, dacă nu mă înșel. Da, mă numesc Mius și din, sunt din Regatul Țărilor de Jos, sunt liberal și eu. Noi suntem încrezători și convinși că avem tot dreptul uh, să încheiem un astfel de acord cu uh, Islanda. Înțeleg, uh, o văd și pe doamna baron Cohen. Se pare că și eu sunt de acord cu colegul din Regatul celor de Jos. Uh, noi trebuie să plătim banii cetățenilor noștri și uh, credem că avem dreptul să primim acești bani uh, înapoi din partea Islandei. Deci avem dreptul să ne apărăm această poziție. În regulă. Eu aș spune la rândul meu că poate există un drept de a primi banii înapoi, uh, însă poate că aceste rate ale dobânzilor au afectat uh, uh, un anume stat, e adevărat. Și pentru a încheia, domnul Portas uh, are cuvântul, iar apoi îl voi ruga pe domnul Pisani Feri să ofere o imagine de ansamblu final asupra discuției. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă eu aș fi islandez și eu aș avea dubii în legătură cu plata banilor uh, înapoi către Regatul Unit și către uh, țările de jos. Uh, eventual aș avea dubii pentru plata unor bani pentru care cetățenii statului meu nu sunt responsabili. Dar au existat anumite dezechilibre în zona euro, trebuie spus acest lucru, pentru că eu cred că există o problemă cu euro și aici doresc să mă adresez și domnului Pizani. Eu cred că, datorită acestei situații, ar fi posibil să folosim o, monedă, o astfel de monedă pentru țările extrem de uh, îndatorate. Dar asta înseamnă că țările cu deficit, pentru a rămâne competitive, trebuie să devalorizeze uh, valoarea producției pentru că nu se pot folosi de rata de schimb pentru această devalorizare. Devalând mm, moneda, uh, practic ajungem la o devalorizare a salariilor, devalorizare a producției. Există anumite state care au um, Uh, trecut prin creșteri uh, uh, salariare mai mari decât productivitatea. Eu sunt portughez și pot să vă spun că creditele și nu salariile au dus la această problemă. De-a lungul anilor s-a pierdut din puterea de cumpărare, ori acest lucru ar trebui să ne pună anumite întrebări. Chestiunea stabilității care se evocă aici programul prezentat uh, este unul care ne propune o ieșire din uh, criză, câtă vreme noi consolidăm această recesiune. Eu cred că soluția pentru zona euro ar fi să solicităm nemților să nu mai contribuie. și astfel ei uh, ar putea să-și crească salariile și puterea de cumpărare. Și așa ajung la ultima mea întrebare. În zona euro avem nevoie de o coordonare a politicilor. Acest lucru e inevitabil. Însă, în această coordonare, până în 2013, nu 2014, nu 2015, trebuie să uh, ajungem la cel 3% de deficit și la 60% din datorie. De ce 3%? De ce nu 5% sau 6%? Câtă vreme în uh, Statele Unite avem un procent de 12% de uh, deficit. Și de ce 60% și nu 90%? cu condiția, evident, să existe coordonare. Sven, parcă mai avea o ultimă întrebare. Da, aș dori să răspund um, la unele dintre argumentele dumneavoastră și aș dori să vă spun de ce sunt atât de preocupat de aceste dezechilibre cu care zona euro uh, se confruntă și mai ales Grecia. După părerea mea, nu există niciun dubiu că uh, avem un deficit uh, nedurabil și că nivelul datorilor uh, din anumite state a ajuns la punctul în care nu se mai poate adăuga nimic. Și aici intru în dezacord cu colegul meu Potters. Însă, pe de altă parte, cu toții vedem aceste dezechilibre uh, în ceea ce privește conturile curente și uh, putem spune cu toții suntem în aceeași uh, zonă, cu aceeași monedă, prin urmare de ce ne interesează aceste lucruri? Eu cred că nu ne aflăm uh, pe o piață comună perfect integrată, deci cei din Grecia nu se pot muta foarte ușor în Germania sau în țările de jos pentru a munci. Diverse evoluții ale competitivității ar trebui să reprezinte un motiv de îngrijorare. Așadar, um, Germania are anumite costuri cu salariile um, și cu alte domenii și pentru a obține competitivitate a încălcat uh, o regulă care spunea că uh, inflația trebuie corelată cu competitivitatea și productivitatea muncii. Deci anumite state au evoluții uh, mai bune, altele mai puțin bune și așa intrăm într-o zonă care nu este suficient de integrată din punct de vedere politic. Așadar, uh, de ambele părți ar trebui să existe uh, Uh, anumite aspecte de luat în considerare, mai ales atunci când vine vorba despre recomandări din partea Băncii Centrale Europene sau din partea experților economici. Ambele părți, așadar, trebuie să um, plătească costurile adaptării și schimbării. Însă sunt de acord acesta este ultimul meu comentariu, că uh, principala povară va reveni statelor cu deficit. Altfel nu se poate. Dar țările cu surplus au responsabilitatea de a stimula competitivitatea și au făcut-o foarte bine până acum. Aceasta este fundația integrării europene și pe toți ar trebui să ne preocupe aceste lucruri. Domnule Pizaniferi, poate că aveți multe răspunsuri încă de dat, prin urmare vă dau și eu cuvântul. Mulțumesc. Yeah. Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să răspund, dar uh, îmi dau seama că nu uh, pot înlocui reprezentanții instituțiilor care au fost alături de noi eu uh, mai devreme. Voi începe cu ultimele observații. Cred că este o mică neînțelegere la mijloc. Eu nu am spus că nu trebuie să fim îngrijorați. Cred că nivelul deficitului de cont curent pe care l-am văzut a fost într-adevăr și reprezintă în continuare un motiv de îngrijorare. Însă acesta nu este echivalentul unui deficit uh, bugetar. Am convenit asupra unor repere, știm ce este bine, ce este rău, ce este acceptabil, ce nu este acceptabil. Însă, în ceea ce privește contul curent, deficitul sau surplusul acestuia întotdeauna are ceva în spate și trebuie să ne întrebăm ce se află în spatele acestui deficit sau surplus. Dacă investițiile străine merg dintr-o țară mai uh, bogată către una mai săracă, cred că trebuie să fim în favoarea acestui lucru, pentru că va duce la venituri care vor permite plata împrumuturilor pe viitor. Însă, dacă e vorba de fluxuri volatile de capital și dacă finanțăm un uh, boom imobiliar sau un boom uh, de consum, acest lucru uh, nu este neapărat benefic, pentru că la un moment dat această creștere bruscă poate să se oprească și atunci ne-am confrunta, confrunta cu crize similare celei actuale. Așadar, nu cred că trebuie să considerăm că aceste dezechilibre se vor corecta de la sine. Din contră, am constatat că metodele bazate pe concurență și mecanismul acesta al concurenței a fost prea slab și nu a făcut față. Piețele noastre pentru bunuri și servicii nu sunt suficient de integrate pentru ca acest canal al uh, competitivității să uh, compenseze După cum am văzut, uh, sectorul uh, comercial se micșorează și uh, criza se adâncește, ca în, Fra ca în Spania și în Irlanda. Așa trebuie să existe adaptare. Cine trebuie să se adapteze? Și aceasta a fost întrebarea din partea Portugaliei. Să începem cu cifrele. Tocmai le-am studiat. Ați spus că nu au crescut salariile în Portugalia de la începutul introducerii euro. Nimic nu este perfect în statistici, însă creșterea brută a salariilor nominale în Portugalia de la introducerea euro a fost 43%. În Germania a fost de 25% și productivitatea în Germania a crescut mai repede decât în Portugalia. În ceea ce privește competitivitatea relativă, concurența relativă, s-a creat o lacună care trebuie corectată. Deci par parte a acestor creșteri au dus și la o accentuare a crizei, în loc să ducă la o creștere a puterii de cumpărare pentru acele persoane care au primit salariile crescute, majorate. Care este așadar soluția? În principiu, am dori să reducem prețul tuturor factorilor simultan și dacă uh, s-ar putea face acest lucru prin mecanismul de deflație, aceasta ar fi o soluție bună. Însă știm foarte bine că acest lucru se poate pune în practică doar în economiile foarte, foarte mici, în care oamenii sunt conștienți de valoarea concurenței, competitivității și văd imediat rezultatele acestei ajustări. Această adaptare, această ajustare are loc în Irlanda, însă economia Irlandei este suficient de deschisă pentru ca cetățenii să realizeze uh, ce se schimbă. Acest lucru nu este valabil în cazul Spaniei. Spania nu are o economie suficient de deschisă. Ce se întâmplă în economiile mai puțin deschise și în care trebuie să aibă loc o ajustare, e bine, în acest caz, ajustarea trebuie să se facă treptat. Ce am văzut acest lucru în Germania. Uh, Uh, a durat mult timp până când Germania și-a recuperat trata competitivității. Știm că procesul poate fi foarte îndelungat. Cum îl putem accelera? Cred că uh, creșterea mai rapidă a salariilor în Germania ar ajuta partenerii și uh, că înghețarea salariilor care a avut loc în anumite sectoare nu ajută. Salariile uh, împreună cu obiectivul uh, productivității pot uh, ajuta la ajustare în Europa. Însă aceste lucruri nu pot fi decise la nivel de guvern, în special nu în statele în care aceste negocieri sunt descentralizate, precum în Germania. Deci putem face diferența între ceea ce este de dorit și între ceea ce poate fi rezultatul unei uh, decizii politice și, din păcate, uh, cele două nu coincid. În ceea ce privește uh, comentariile care s-au făcut în privința strategiei 2020, care este relevanța acestei strategii în contextul actual? Cred că este foarte important să avem o strategie de creștere uh, În anii anteriori crizei puteam uh, spune că suntem în declin față de um, Statele Unite, însă până la urmă situația noastră nu este chiar așa de rea, crește ocuparea locurilor de muncă și situația ne mulțumește, însă nu mai putem avea această atitudine de acum încolo, pentru că acum ne confruntăm cu această problemă foarte importantă de adaptare care vine din cauza situației de îndatorare, de situației fiscale și care creează un fel de cerc vicios. Creșterea este prea mică, problema fiscală nu dispare în ciuda eforturilor depuse de a limita deficitul și uh, am văzut uh, în trecut astfel de situații în care intrăm într-un cerc vicios de stagnare. Este foarte important să um, consolidăm uh, potențialul de creștere tocmai de aceea. Pentru că de acest lucru depinde capacitatea noastră de a rezolva problemele cu care ne confruntăm. Ce putem uh, face în privința guvernelor. S-a menționat uh, dimensiunea IMM-urilor și implic necesitatea implicării tinerilor. Dar care sunt instrumentele pe care le avem la dispoziție? În ceea ce privește sancțiunile și dobânzile penalizatoare, uh, nu cred că acestea pot fi cumpărate. Putem compara, în schimb, performanțele și putem să facem acele comparații mai transparente pentru ca cetățenii să poată evalua performanțele relative ale guvernelor lor. Acest lucru uh, nu uh, este favorizat de tratatul de la Lisabona, guvernele statelor membre nu sunt în favoarea acestor uh, compara comparații transparente, însă aceste comparații trebuie să aibă loc în cadrul uh, dezbaterii democratice pe care o purtăm. Dacă se aleg indicatori buni, uh, acest lucru poate da rezultate foarte bune, foarte interesante. voi uh, încheia pe un ton mai optimist. Trebuie să ne dăm seama că Uniunea Europeană a fost foarte prost pregătită, foarte nepregătită pentru criza cu care s-a confruntat. Și acest lucru s-a întâmplat pentru că uh, nu eram pregătiți să facem față unei crize bancare. Uh, după cum știm, uh, treceam, aveam un sistem de tranziție în domeniul bancar uh, între nivel național și un, uh, o viitoare economie mai integrată. Deci prevederile în ceea ce privește răspunderea fiscală nu erau optime. Nu suntem uh, în cea mai bună situație, în cea mai bună poziție pentru a oferi stimulente. De fapt, nu suntem deloc în măsură să o facem. S-a făcut apel la un răspuns la nivel european și ne aflam într-o situație dificilă în care fluxurile de capital au început să se întoarcă și să părăsească noile state membre pentru a se întoarce după acel flux masiv de capital. Unele dintre aceste probleme au fost abordate, poate nu uh, în cel mai bun mod, dar le-am abordat. Un situația foarte dificilă cu care ne-am confruntat, am fost totuși capabili să găsim o soluție, am uh, coordonat uh, cele și planurile, am avut inițiativa de la Viena și acest lucru arată clar că putem învăța din greșeli și putem spera ca pe viitor uh, să învățăm din dificultățile politice cu care ne confruntăm. Mulțumesc! Thank you very much indeed. Uh, we... Mulțumesc foarte mult. Ne apropiem acum de încheierea reuniunii. Nu voi trage concluzii uh, timp de 15 minute, așa cum uh, aș fi vrut să o fac. V-am dat noastră cuvântul, ceea ce a fost mai important, dar voi trece în reviste ce s-a spus. În general, uh, a reșit clar că este nevoie de o mai bună coordonare a politicilor economice și, desigur, există acum și ocazia, uh, oportunitatea de a face acest lucru, pentru că tratatul de la Lisabona reprezintă un fundament important. Valerian a spus că am pierdut 20 uh, de ani de consolidare în domeniul finanțelor publice în ultimii 2 ani doar, deci trebuie să recuperăm acum 20 uh, de ani de uh, consolidare în sectorul uh, public într-o perioadă mai scurtă de 20 de ani. Cred că e un subiect la care merită să reflectăm. Domnul Stern a vorbit despre uh, creșterea inegală și de diferențele între diferitele sectoare și diferitele state. Multe persoane au menționat necesitatea impunerii anumitor indicatori Uh, pe măsură ce uh, implementăm strategia 2020. S-a spus de asemenea că trebuie neapărat să finalizăm piața internă și sunt convinsă că și în această seară um, domnul Mario Monti ne va vorbi despre acest lucru. S-a vorbit și despre necesitatea reformării modelului nostru uh, economic cu instrumente mai bune, mecanisme mai eficiente și mai consecvente și uh, este necesitatea uh, de a nu ne mai baza doar pe uh, echilibrul fiscal prin care să se rezolve toate problemele. Desigur, și mediul este foarte important și există o limită ecologică a strategiilor pe care le putem adopta și nu trebuie să uităm că IMM-urile reprezintă într-o mare măsură motorul Uniunii Europene, așa cum reprezintă motorul uh, altor părți ale lumii. Cred că fiecare loc de muncă în plus, în fiecare micro-întreprindere din Uniunea Europeană poate rezolva problema noastră în domeniul ocupării forței de muncă. Și așadar nu trebuie să uităm că fiecare pas înainte, cât de mic, este important. Îmi pare rău că unii dintre principalii noștri vorbitori au fost nevoiți să ne părăsească de vreme. Uh, ne vom asigura că acest lucru nu se va întâmpla și mâine și uh, voi lua măsuri represive împotriva celor care ne-au părăsit prea devreme azi. În ceea ce privește programul din această seară, cei dintre dumneavoastră care vin la Dineu, vă amintesc că aceasta are loc la nivelul 0 la restaurantul uh, deputaților. Este un indicator foarte clar în fața acelui restaurant. Uh, se vor servi băuturi de la 6 și jumătate și uh, domnul Iergi Buzec, președintele Parlamentului, va face la ora 7 câteva observații introductive înainte ca invitatul nostru, domnul Mario Minte, Monti, să vorbească. Uh, nu este o idee bună să părăsiți clădirea înainte de uh, finalul acestei reuniuni, pentru că va fi greu să pătrundeți înapoi în Parlament. Vă amintesc că reuniunea noastră continuă mâine dimineață la ora 9. Haideți să încercăm să fim punctuali și uh, să îi legăm de scaun pe vorbitorii noștri cei mai importanți pentru ca ei să nu ne poată părăsi. Mulțumesc!